Right, everybody, welcome. If you could take your seats, please, and then we. Bună ziua tuturor. Vă rog să vă așezați pentru ca să putem începe. So I, I apologize uh, for the... Îmi cer scuze pentru că începem cu o mică întârziere, dar am avut o reuniune cu ministrii de finanțe. Și a fost într-o sală tocmai la capătul celălalt al Parlamentului. Cred că înțelegeți uh, puteți înțelege faptul că uneori aceste ședințe uh, țin puțin mai mult decât era programat. Mă bucur să vă urez bun venit. O să vă rog să încheiați conversațiile, ca să putem uh, începe. Eu uh, sigur că pot să renunț la o introducere lungă pentru a câștiga timp. O să discutăm primul punct de pe ordinea de zi, și anume un discurs al domnului Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri, dar, la început, vom asculta câteva cuvinte introductive din partea domnului Esran Gioșa, din partea Adunării Naționale Ungare, și vreau să vă anunț că dacă doriți să adresați întrebări, există trei cartonașe de trei culori diferite. Dacă doriți să puneți o întrebare în prima sesiune cu domnul Van Rompuy, atunci vă rog să utilizați cartonașul verde. Pentru sesiunea a doua, o dezbatere între parlamentari, vă rog să utilizați cartonașul albastru și pentru sesiunea de astăzi după amiază să utilizați cartonașul roz. Deci pentru prima sesiune pe care vom începe, trebuie să utilizați cartonașul verde. Și acum mă bucur să-i dau cuvântul co-președintele. Da, mă scuzați. Uh, cartonașele se referă la uh, parlamentarii din parlamentele naționale. Membrii ECON pot să solicite cuvântul prin uh, procedura intervențiilor spontane. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de copreședinte în numele președinției maghiare. Aceasta este o reuniune extinsă a Comisiei ECON, o reuniune a Comisiei Interparlamentare cu parlamentarii din Parlamentele Naționale. Și aș dori să spun câteva cuvinte despre această zi specială, pentru că data de 15 martie este sărbătoarea noastră națională. În 1948, pe 15 martie, a avut loc Revoluția la Budapesta, care a fost primul pas al Ungariei către Uniunea Europeană, către vocația noastră europeană. Această vocație a rămas neschimbată de atunci și ne considerăm părtași ai Europei, al principiilor și valorilor europene și în acest spirit vom acționa în timpul președinției noastre. Încercăm să construim o Europa puternică. Guvernanța economică este un element cheie într-o astfel de Europa. Primul semestru european poate să contribuie la consolidarea Europei Unite. În primul rând, aș dori să vă prezint principiile care conectează activitățile economice europene și apoi Sigur că mai târziu se pot pune la punct și detaliile. Credem că uniți putem să fim mai puternici, credem că Europa poate să confere avantaje economice pentru toate statele membre, de care toate statele membre se poate să profite. De asemenea, considerăm că semestrul european poate să contribuie la crearea acestor avantaje. S-a, se află alături de noi deja următorul vorbitor? Dacă nu, atunci pot să-mi continui introducerea. Vreau să adaug faptul că Vreau să continui spunându-vă că semestrul european, prin procesul de consultare ne va ajuta și să elaborăm planul de acțiune economică în Europa, trecând mai departe de cooperarea economică de până acum. Statele membre ale Uniunii Europene, anumite state membre, ar putea să considere că astfel li se limitează marja de manevră, dar eu cred că punctele pro sunt mai importante decât cele contra. Cred că putem să gestionăm cu succes uh, situația prezentă de criză economică și financiară numai dacă ne pregătim pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, dacă ne focalizăm asupra consolidării poziției inovării și cercetării, dacă facem eforturi pentru o Europa mai integrată. Acest deceniu va fi unul decisiv în istoria Uniunii Europene. Pentru că criza economică și financiară ne-a arătat că nu mai putem să pierdem timp, trebuie să acționăm acum și trebuie să acționăm împreună. Criza financiară este o criză structurală a întregului sistem financiar. Și dacă Europa poate să fie lider în restructurarea și în modernizarea finanțelor, în creșterea transparenței sistemelor financiare, atunci acest lucru nu va aduce beneficii doar Europei, ci întregului sistem financiar global, care, sperăm, astfel va deveni mai transparent și mai funcțional. Acestea au fost cuvintele introductive pe care doream să le împărtășesc. Mulțumesc, Sharon, pentru această oportunitate. Văd că domnul președinte Van Rompuy este alături de noi. Mulțumesc! Și eu mă bucur să îi urez bun venit președintelui Van Rompuy, care ni se va adresa, iar apoi vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Sunt sigură că domnul Van Rompuy nu are nevoie de prezentare. Ne bucurăm că a găsit timp să vină alături de noi și să ne vorbească, pentru că știm că are un program foarte încărcat. Deci, vă mulțumim încă o dată, domnule, și vă dau cuvântul. Thank you. Mulțumesc, onorați membrii ai Parlamentului European, ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor. O să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că m-ați invitat la acest eveniment. Membrii Parlamentului European pe membrii Parlamentului European îi văd deseori în timpul dezbatelor aprinse din a, acest Parlament. Și este uh, o plăcere uh, pentru mine uh, să îi văd și pe reprezentanții parlamentelor naționale. Uniunea Europeană ia în momentul de față măsuri importante pentru a îmbunătăți guvernanța economică, piața internă și zona euro. De aceea consider că este extrem de important ca parlamentele care în ultima instanță sunt responsabile să se simte implicate ca autori. De aceea trebuie să folosiți orice ocazie pentru a vă face auzită vocea și pentru ca preocupările noastre să fie avute în vedere. Deci aștept dezbaterea noastră. În prezentarea mea introductivă aș dori să vorbesc despre semestrul european. O sintagmă, un nume destul de curios. Să-l plasez într-un context mai amplu, informându-vă de asemenea și de evoluțiile cele mai recente. Uniunea Europeană iese uh, din criza economică. Să vedem câteva elemente de bază. Uh, Uh, elementele uh, de bază ale zonei euro rămân sănătoase. Uh, o inflație scăzută, un cont curent și o balanță de plăți echilibrate sunt câteva elemente importante și o reîntoarcere rapidă la creșterea economică după criza financiară. Însă, așa cum știm cu toții, avem o problemă cu criza datoriei publice. Criza a arătat cum o problemă poate să se răspundească de la o țară pentru a le afecta pe toate, cu o viteză și o magnitudine uh, care i-a surprins pe mulți. Anul trecut a devenit foarte clar că avem nevoie urgent să tragem învățăminte din acest lucru. Un prim set de concluzii a fost tras în contextul așa numitului grup de intervenție rapidă, Task Force, în ceea ce privește guvernanța economică. Acum lucrăm la un al doilea pachet, aspectele acestuia fiind discutate la summitul zonei euro vinerea trecută și sperăm să ajungem la o concluzie la Consiliul European de săptămâna viitoare. Apoi vom putea să uh, trecem la fapte. Toate aceste reforme conțin mai multe elemente. Fiecare dintre acestea poate fi mărunt, dar împreună uh, duc la schimbări semnificative în felul în care gestionarea uh, economiei europeană se face de către noi, mai ales în zona euro. Mesajul cheie este următorul toate hotărârile noastre implică găsirea unui nou echilibru pentru Uniunea Monetară și Economică. Un echilibru între o responsabilitate comună, puteți să o numiți și solidaritate, și responsabilitatea individuală a fiecărei țări. Semestrul european pe care îl discutăm astăzi aici face parte din această ecuație. În ceea ce privește solidaritatea, acțiuni importante au fost întreprinse. Mecanismele de stabilitate temporare, pachetele pentru Grecia și Irlanda și uh, planuri pentru un mecanism de stabilitate permanent. În ceea ce privește responsabilitatea individuală, asta a presupus măsuri pe plan național dure într-un anumit număr de țări. Și cele două aspecte sunt corelate, nu numai uh, politic. Să vorbim despre mecanismul de stabilitate permanentă. Uh, Uh, e vorba de miliarde de uh, euro uh, date cu împrumut. Sunt sume foarte mari, așadar este natural ca negocierile să implice și angajamente suplimentare pentru a minimiza riscul fondurilor utilizate, măsuri de austeritate și de reformă în economiile cu deficite majore. Constrângerile politice de ambele părți sunt semnificative, după cum știți cu toții. Guvernanța este confruntată cu necesitatea unor măsuri de austeritate și uh, reforme economice care au presupus uh, hotărâri curajoase. Ele sunt încurnate de succes. Acest lucru este valabil și pentru guvernele care au trebuit să-și uh, convingă parlamentele și opinia publică să ia împrumuturi cu condiții foarte stricte. Pentru aceste țări, miza este foarte mare. În ambele cazuri, Europa nu a devenit și nu este populară prin astfel de măsuri. Totuși, acest lucru nu trebuie să ne împiedice să acționăm atât pentru solidaritate cât și pentru responsabilitate. Să nu uităm că fără măsurile pe care le-am luat, criza ar fi fost și mai dură. Este în interesul tuturor să menținem stabilitatea zonei euro în ansamblul său. Acest lucru presupune o responsabilitate foarte mare pe umerii par parlamentelor naționale. Deci, mecanismul de stabilitate are nevoie de consimțământul unanim al parlamentelor uh, implicarea dumneavoastră este cât se poate de legitimă și asta înseamnă că vocea dumneavoastră uh, îi va influența și pe ceilalți. Veți hotărâ nu numai pentru țara dumneavoastră, cât pe, pentru toți ceilalți. Pentru viitorul Uniunii Monetare și Economice dorim să minimalizăm uh, riscul apariției unor astfel de probleme în continuare. Și dați-mi voie să menționez trei etape de gândire și de acțiune. Toate uh, de partea unei responsabilități individuale întărite. În primul rând, am descoperit, dar uh, în condiții dure, că stabilitatea, uh, așa cum a fost concepută inițial, nu a fost suficient de puternică. În 2003 Uh, au fost uh, uh, date astfel de reguli. Grecia a confirmat un deficit în 2009. Lucrurile s-au agravat. Grupul de intervenție rapidă în ceea ce este guvernanța economică pe care l-am prezidat anul trecut a propus consolidarea acestui pact. Sancțiunile uh, vor fi Uh, într-o fază mai timpurie și vor ținti datoria publică. Acordul între statele membre privind uh, punerea în aplicare a legislației trebuie să fie uh, realizat în martie și, desigur, asta în procedură de codecizie cu Parlamentul European până în iunie. În paralel, întâlnirea pactului vine și, în întâlnirea pactului vine și semestrul european acesta nu este, așa cum au pretins unul, un exercițiu al Bruxellesului care spune statelor membre cum să-și întocmească bugetele naționale. Adoptarea bugetelor naționale rămâne un prerogativ cheie al parlamentelor naționale și o trăsătură cheie a democrației naționale. Statele membre trebuie să respecte o serie de ținte, obiective fiscale, macroeconomice și tematice. Gândiți-vă la Europa 2020, astfel încât evoluțiile în acest domeniu sunt îndreptate în aceeași direcție. Și acest lucru este indispensabil pentru țările din zona euro. Stabilitatea financiară a zonei euro este în interesul fiecăruia statele membre își vor elabora programele de uh, reformă națională pentru reforme structurale și programele de stabilitate și de convergență pentru bugete, deci le vor elabora uh, statele membre și vor fi evaluate de comisie, iar comisia va propune Consiliului uh, recomandări specifice de țară și avize în ceea ce privește programele naționale de reformă și programele de stabilitate și convergență. Recomandările adoptate de Consiliu vor fi avute în vedere atunci când se va elabora uh, proiectul de buget pentru 2012. Cred că acest lucru este foarte interesant pentru dumneavoastră, pentru că acest lucru aduce o dimensiune europeană discuțiilor pe plan național care acum uh, lipsește deseori. Dacă un guvern hotărăște să nu urmeze o anumită recomandare, Parlamentul acestuia poate să ceară acest lucru și dacă nu, partidele de guvernământ, nu fac partidele de guvernământ de acest lucru, poate opoziția să o facă. Comisia Econ a, a uh, Parlamentul European și din Parlamentele Naționale joacă un rol important. Desigur, conținutul bugetului, ceea ce dorește o țară să fiscalizeze și ceea ce dorește să cheltuie, asta rămâne decizie la nivel național. Doamnelor și domnilor, ajung la a doua etapă în îmbunătățirea uh, simțului de responsabilitate individuală. Acest lucru a venit cu realizarea faptului că bugetele sănătoase nu sunt suficiente pentru a garanta uh, creșterea uh, economică durabilă în primul, primii 10 ani ai uh, monedei euro, rata scăzută a dobânzii și lipsa unei stabilități au făcut pierderea stabilității invizibilă riscuri macroeconomice, uh, cum au fost uh, uh, bulele imobiliare, au fost neglijate. De aceea, acum, instituim o formă de supraveghere macroeconomică, monitorizând astfel de riscuri și dezechilibre. Dacă am fi avut acest lucru printre uneltele noastre la începutul monedei euro, multe probleme ar fi fost evitate. Și asta mă aduce la a treia etapă, cea mai recentă. Se referă la angajamentul tot mai mare a țărilor din uh, zona euro să tragă consecințele uh, unei monede comune. Știm că avem uh, tensiuni în sistem. Nu este o unitate economică suficientă și ca urmare a crizei, guvernele spun acum foarte clar, Trebuie să rezolvăm această problemă cu toții. Pentru mine este o evoluție cheie. Desigur, nu se va trece la un sistem uh, quasi-federal uh, în uh, fiscalitate, euroobligațiuni. Trebuie să ne dăm seama de asta. Politica fiscală, piața muncii. Toate acestea sunt co-responsabilități pentru democrațiile naționale din statele membre, în vreme ce uh, euro rămâne moneda noastră comună. În loc să nu facem nimic, vorbim despre acțiuni concertate, despre coordonarea politicilor naționale. Din nou, totul se referă la statele membre individuale care trebuie să își asume responsabilitatea pentru totul. Această convingere că țările din zona euro trebuie să facă mai mult este acum împărtășită de toți cei 17 membri din zona euro și summitul de săptămâna trecută a ajuns la un acord în ceea ce privește așa numitul pact pentru moneda euro. Am identificat cinci obiective principale. Competitivitatea, competitivitatea salariilor, uh, ocuparea forței de muncă, finanțe publice și sisteme de pensii viabile, coordonarea fiscală și stabilitatea financiară în mod colectiv vom uh, identifica pe baza unor indicatori țările care trebuie să uh, întreprindă să ia măsuri. Comisia va monitoriza acest proces și va evalua aplicarea măsurilor uh, respective. Este aceeași abordare ca și în semestrul european. Opțiunea de a rezolva aceste probleme este la nivel național, însă identificarea problemelor se va face în mod colectiv. În plus, nu e vorba de proceduri centrale de la Bruxelles, ci de un angajament politic. Șefii de stat și de guvern vor anunța măsuri uh, în cadrul pactului uh, monedei euro care vor fi aplicate la nivel național. Desigur, dacă parlamentele acestora sunt de acord. Așadar, pe lângă presiunea pieței și pe lângă presiunea instituțională existentă vom avea uh, o uh, presiune uh, interpares. Aceasta este uh, o forță, un liant. Unii spun că această metodă nu este suficient de obligatorie, însă, pe de altă parte, alții încearcă să ne convingă uh, că pactul uh, periclitează modelul social. Sunt convins că majoritatea măsurilor sunt necesare în contextul național, de pildă sistemul de pensii, uh, viabilitatea acestuia și uh, competitivitatea economică. Tehnica guvernanței economice pune o presiune asupra statelor membre pentru că avem un interes comun, moneda euro. Însă, așa cum am spus, Europa nu este foarte populară prin aceste măsuri. Uh, din potrivă, uh, Europa devine la mal eme, cea mai puțin iubită. Trebuie implicate și țările uh, care nu fac parte din zona euro, dar care vor să facă parte din ea pe baze voluntare. Trebuie să identificăm pe cei care doresc acest lucru și doresc să facă mai mult împreună Oportunitățile și riscurile uh, interdependenței financiare îi afectează pe mulți. Gândiți-vă la legătura între uh, Regatul Unit și Irlanda. Mulți uh, ar vrea să se alăture zonei euro în viitor și în marja Consiliului European, cei care nu fac parte din zona euro vor anunța dacă vor să facă sau nu. Viitorul Uniunii Europene arată mai bine elementele de bază sunt sănătoase, responsabilitatea individuală este uh, mai uh, mare și uh, creșterea este de 1,6 în acest an și 2 pentru anul viitor. Astea sunt prognozele. De aceea am creat strategia 2020 am elaborat uh, o strategie în domeniul uh, energiei și a fost lansat și actul privind piața unică. Apoi, hotărârea politică uh, este de neclintit în sufletele și mintea statelor europene, totul este legat de viitorul Uniunii Europene. Este un fapt. Știu că există persoane care cresc, cred că nu vom reuși să realizăm acest lucru. Însă, totuși, uh, am luat măsuri uh, consecvente și am înfruntat uh, greutățile. Um, astfel de măsuri, cum ar fi semestrul european, trebuie puse în aplicare. Așa cum spun francezii, dragostea se regăsește în dovezile de dragoste. așa cum spun uh, englezii, prăjitura este bună dacă atunci când o mănânci se dovedește a fi bună. Mulțumesc! We now moved. Și noi vă mulțumim. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri. Am deja șase cartonașe verzi pe lista vorbitorilor din partea parlamentarilor național și am patru colegi din Parlamentul European care doresc să ia cuvântul care mi-au făcut semn că doresc să intervină. Ceea ce înseamnă că dacă fiecare va vorbi trei minute, nu veți uh, mai primi răspunsuri. Deci am să vă rog să vă exprimați cât mai succint posibil. Am să prezint acum numele vorbitorilor. Am să, nu vreau să pronunț greșit numele, așadar o să spun reprezentanții țelor. Austria, Grecia, Italia, Belgia, Portugalia și România. Iar apoi, din partea Comisiei Econ a Parlamentului European, Pervan Șperez, Josi García Margallo, Sofie Indveld și Miguel Portaș. Așadar, pentru că va fi o suprapunere între întrebări, v-aș recomanda să ascultăm întâi toate întrebările și apoi să dau cuvântul președintelui Van Rompuy pentru a răspunde. Așadar, în primul rând, dau cuvântul domnului Christoph Matzner din Austria. Nu știu unde sunteți, domnule, nu vă, nu vă văd în sală. Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte Van Rompuy, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte clară a dificultăților cu care se vor confrunta toate statele membre în perioada următoare și mai ales fără să avem premisele instituționale, nu vom reuși să cooperăm. Eu cred că anumite chestiuni nu vor fi foarte ușoare. O, o coordonare consolidată nu va veni foarte ușor statelor membre. De aceea, cred că e foarte important să vedem cum vom putea să refinanțăm uh, Uh, statele care au probleme, ceea ce am văzut acum în ultima vreme, uh, există probleme mari cu um, dobânzile creditelor pe care Portugalia a trebuit să le uh, contracteze și trebuie sigur să ne întrebăm dacă este durabilă oare o coordonare a politicii noastre mergând până la 40-60 de miliarde de euro ca pachete de salvare, oare e suficient acest lucru? Pentru că am văzut deja ce s-a întâmplat în Asia, în uh, criza din 1998 și întrebarea care se pune, de ce sunt europenii atât de rezervați în uh, comportamentul lor față de pierdele financiare? Și noi, parlamentele, trebuie să ne punem această întrebare. Deocamdată nu am găsit uh, un răspuns uh, viabil, pentru că atât timp cât uh, valoarea tranzacțiilor speculative uh, trece peste valoarea uh, economiei reale. Nu putem să ajungem nicăieri. Avem niște uh, tranzacții cu produse derivate care până la urmă duc la niște prețuri total exagerate ale uh, niște valori total exagerate ale prețurilor. Și sigur că dacă fiecare pariază pe, un, uh, uh, pe același cal, acel cal până la urmă va ajunge să fie total istovit. Deci trebuie să vedem care sunt valorile noastre și ce lecții trebuie să învățăm din uh, experiențele recente. Pentru că dacă nu învățăm, atunci problemele vor rămâne. Avem inițial uh, o, un pachet de salvare de 500 de uh, milioane, 500 de miliarde, până la urmă va trebui să aducem și mai mulți bani. Și până la, urmă, până la urmă, situația în care vom ajunge va fi următoarea. Statele din zona euro vor ieși rând pe rând din zona euro. În Japonia, au o îndatorare de 217% din PIB și uh, au uh, văzut care a fost situația cu în, uh, în criza lor din uh, 1998 și până, la, până în momentul de față, 30 de ani mai târziu, niciun mare fond speculativ nu îndrăznește să uh, intre pe piață la ei. Deci, domnule președinte, cred că e foarte important să vedem toate aceste uh, situații și să ne uh, apărăm în mod activ moneda euro, învățând din aceste lecții. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Papandreou din Grecia. Doamna Papandreou. Papandreou? Yes. Ah, okay. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Van Rompuy pentru prezentare, pentru că cred că a avut un caracter pozitiv. Avem oportunitatea de a discuta astăzi, de a adresa întrebări reprezentanților instituțiilor europene în acest dialog cu parlamentele naționale. Cred că cu toții putem astfel să contribuim la procesul de creare a unei Europe cu adevărat unite. O Europa care se poată să facă față problemelor și care să răspundă nevoilor și aspirațiilor oamenilor. Ascultând ceea ce a spus președintele Van Rompuy, e foarte clar că trebuie să găsim noi echilibre și privind acum măsurile care au fost deja întreprinse pentru a crea acest un nou echilibru, pentru a ajunge la uh, echilibrul corect, cred că trebuie să ne dăm cu toții seama coordonarea, într-adevăr, și cred că suntem de acord. Coordonarea este absolut necesară. E nevoie de asemenea de penalități, de sancțiuni. Cred că cu toții acceptă acest adevăr. Privind, în, uh, privind Europa în ansamblul său, ne dăm seama că e nevoie, oare nu e nevoie de mecanisme de descurajare care să prevină apariția de noi crize, niște mecanisme de prevenire. Pentru că eu cred că oamenii de rând așteaptă astfel de măsuri. Nu toată lumea este așa de încântată de Europa așa cum e ea astăzi. Și cum poate Europa să câștige acceptarea oamenilor? Pentru că oamenii au trecut prin criza economică, încă trec și opinia generală este că piețele financiare sunt cele care uh, sunt, în primul rând, responsabile pentru ceea ce s-a întâmplat. Și că, de asemenea, ar trebui să își asume responsabilitatea, să plătească nota. Toate țările care au fost uh, afectate implementează acum măsuri de austeritate. Și spunem acum, vorbim despre competitivitate în Uniunea Europeană. Oare putem cu toții să fim competitivi, indiferent de situația economică și monetară și de situația culturală și de celelalte dimensiuni care caracterizează fiecare țară? Vom putea să fim competitivi cu toții în același fel? Eu sper că nu vom transmite generațiilor următoare uh, deficitele uriașe și datoriile pe care le avem. Sper că nu le vom transmite generațiilor următoare deficitele în educație, în uh, sectorul sanitar și în infrastructură. Și mă tem că prin politicile care sunt uh, puse în aplicare acum, generațiile următoare vor purta povara trecutului, din punct de vedere economic. Dar, de asemenea, vor avea o Europa mai slabă, o Europa care nu poate să um, rezolve problemele și asta înseamnă că vom avea practic o, o generație pierdută. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Um, avem un raport de 2 la 1 între parlamentarii naționali și parlamentarii con, așa că dau cuvântul doamnei Pervanș Perez acum. Mulțumesc, doamnă președintă. A spus că semestrul european trebuie plasat în context general. Ca raportor al Parlamentului în ceea ce privește semestrul european, cred că sunteți de acord că piatra uh, de rezistență a acestui semestru este voința de a pune în aplicare strategia 2020. Din acest punct de vedere, sunt câteva elemente care ne preocupă. Dacă nu vrem ca acest semestrul european să se asemene orientărilor mari uh, de politică economică, pentru că ideea semestrului uh, european a fost inclusă în acesta și a devenit uh, un exercițiu academic care nu avea nicio legătură cu realitatea. Atunci când privesc uh, pachetul de guvernanță economică, acceptați o diferențiere în evaluarea cheltuielor publice atunci când trebuie pus în aplicare regimul de pensii prin capitalizare de ce nu faceți același lucru și cu educația? Aceasta a fost uh, piața triunghiulară a eșecului strategiei de la Lisabona. Și ajut, adaug la aceasta faptul că atunci când este vorba de societățile de asigurări sau de bănci, cu mecanismele uh, de nivelul 1, 2 și 3 pe care le cunoașteți, uh, acceptați o diferențiere a evaluării fondurilor proprii. De ce să nu facem acest lucru dacă vrem să uh, fim încunonați de succes și în cazul educației, pentru că sunt cheltuielile de care avem nevoie cel mai mult în viitor. Apoi, un al doilea element. Atunci când uh, privesc uh, documentele Comisiei în pactul euro, avem impresia că avem un tăvăluc care se aplică statelor membre, indiferent de modelul social sau punctul de pornire. Nu vă gândiți oare că ar trebui, poate, în evaluare să ținem uh, cont de deviza europeană și anume Uniune în diversitate? Nu cred că trebuie să ștergem cu buretele greșelile unora sau altora, însă trebuie să respectăm modelele pe care le reprezintă și să creăm bogățiile noastre plecând de la aceste modele, ținând cont în voința de uh, convergență punctul de plecare al unora sau al altora. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Caravaglia din Italia. Mulțumesc, doamnă președinte. După aprobarea în Camera Deputaților uh, din Italia, nu a mai existat nicio discuție despre o lege referitoare la standardele publice care să ofere un cadru pentru bugetul uh, național în contextul uh, semestrului european. Termenul limită este 30 aprilie. Există niște reguli mai stricte în ceea ce privește uh, elementele de acoperire și mai avem și o perioadă din septembrie până în aprilie în care Parlamentul poate să-și exprime punctul de vedere în ceea ce privește aceste obiective până la 30 aprilie, cum spuneam. În ceea ce privește părerea Parlamentului, noi avem nevoie de cerințe mai stringente pentru reducerea deficitului, fără a aștepta uh, procesul de negociere cu uh, guvernul înainte de a implica și de a implementa aceste reguli mai stricte. Cel mai mare obstacol este adaptarea um, procedurilor bugetare la noul semestru și calendarul pentru acest uh, nou plan. Pentru a fi credibil trebuie să avem niște cifre de încredere și în Italia aceste uh, cifre sunt calculate pe baza PIB-urilor uh, anterioare și cifrele apar în aprilie. Deci uh, avem mai puțin de 30 de zile la dispoziție pentru a stabili uh, prioritățile pentru următorii trei ani. Și e important ca Parlamentul să aibă niște certitudini în ceea ce privește elementele fundamentale ale bugetului, pentru că am văzut că a apărut uh, uh, probleme cu pactul de stabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum din Belgia, domnul Van de Bruc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În Parlamentul belgian avem o discuție foarte aprofundată în ceea ce privește întrebarea adresată de Parlamentul European și această discuție a dus la un consens general și toate partidele democratice s-au pus de acord să dea un răspuns cât mai aprofundat întrebării dumneavoastră. Aș spune doar că acordul la care s-a ajuns în contextul semestrului european este un acord foarte important și cred că trebuie să avem o implementare foarte strictă a acestuia. Aceasta este prima observație. În Parlamentul Belgian există un consens în ceea ce privește propunerile conform Uh, propunerile care au fost mai controversate, cum ar fi uh, finanțarea prin euroobligațiuni, spre exemplu, și alte instrumente financiare care ar putea fi invocate aici. Deci, uh, din păcate, aici încă nu s-a ajuns la un consens, dar aș dori să profit de ocazie pentru a mă concentra asupra unui subiect foarte important, apropo de ceea ce, a de ceea ce a spus domnul președinte Van Rompuy. Sunt pe deplin de acord cu faptul că trebuie să evităm o polarizare neproductivă. Pentru că există măsuri care trebuie să fie luate. Și atunci sunt de acord cu președintele Van Rompuy. Cred că această polarizare neproductivă trebuie să fie evitată și pentru a face acest lucru trebuie să ne asigurăm că strategia care stă la baza acestui semestru european este una suficient de extinsă și suficient de echilibrată. Și, bineînțeles, acest lucru se leagă și de strategia Europa 2020. și de obiectivele care au fost stabilite în această strategie. Deci, în următoarele luni trebuie să uh, rezolvăm problemele cu care ne-am confruntat în cadrul strategiei de la Lisabona. Bineînțeles, asta are legătură și cu uh, educația, cu cercetarea și dezvoltarea, cu ocuparea forței de muncă, cu subiectele sociale. Eu nu fac parte din tabăra care consideră că strategia de la Lisabona nu a a avut niciun fel de succes și că trebuie să luptăm împotriva ei. Nu fac parte dintre ultrasceptici, dar cred că trebuie să avem o stimulare bună a cercetării și dezvoltării și trebuie de asemenea să înțelegem că nu am avut foarte mult succes în acest domeniu. Și, bineînțeles, există și problema mai nu nuanțată a ocupării forței de muncă. Trebuie să avem în vedere o implementare extinsă a strategiei Europa 2020 și trebuie să vedem care este poziția statelor membre în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și educația, dacă au avut sau nu probleme și dacă da, atunci trebuie să rezolvăm această situație. Mulțumesc și cum am putea să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul din nou Parlamentelor Naționale. Iosei, domnul Iosei, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă urez bun venit, domnule președinte Van Rompuy. Una dintre obsesiile Parlamentului este integrarea sistematică a propunerilor pe care le discutăm acum între Parlament și Consiliu. Aceste șase măsuri care se referă la uh, pachetul de guvernanță și măsurile care nu intră în acest pachet. Acum, prima întrebare, domnule președinte. Credeți că există oarecare suprapunere între dezechilibrele macroeconomice și propunerile legate de acestea și de pactul european în ceea ce privește uh, concurența și poate ar trebui să găsim o soluție armonioasă în acest sens. Am avut um, uh, participare privată din 2013 pentru mecanismul de stabilitate, dar cum putem să evităm ca sistemul care se aplică din 2013 să contamineze tot ce vine înainte de 2013. Deci cum putem să integrăm acest pachet de guvernanță cu pachetul de salvare? Ceea ce uh, sugerez eu este ca politicile sugerate de guverne și sugestiile uh, să fie luate în uh, calcul, indiferent dacă cheltuielile publice sunt sau nu durabile. Și a treia observație, în ceea ce privește supravegherea bancară, poate ar fi rezonabil atunci când se stabilește cerințele de capital să uh, analizăm și diversele calități ale datoriei publice, pentru că în momentul de față datoria publică, dacă vă uitați uh, la modul în care este distribuită, nu consumă de fapt capital public, deci nu este vorba de depozite cu sau fără uh, dobândă. Este vorba de faptul că uh, datoria publică se degradează pentru țările care nu uh, condițiile de cerință de capital. și s-a decis că decizia uh, uh, datoria publică, mă scuzați, poate să fie achiziționată privat, dar cred că nu ar trebui să vorbim despre riscuri comune și, bineînțeles, uh, vom discuta acest subiect și atunci când vom discuta despre euroobligațiuni. Poate nu sunteți de acord neapărat cu mine. Mulțumesc. Acum dau cuvântul Portugaliei, domnul Pedro Duarte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc discursului direct și analitic din partea domnului Van Rompuy. E queria colocar duas questões muito concretas. A primeira... Două întrebări foarte precise. În primul rând, această prima chestiune a fost ridicată în discuție de colegul din Austria. A fost prima intervenție legată de criza datoriei uh, de stat uh, care afectează multe uh, țări, cu atât mai mult cu cât criza este agravată de o serie de măsuri restrictive care decurg din regulile Pactului de Stabilitate și de Creștere. Confruntați cu rate ale dobânzii care sunt nesustenabile pe termen lung, aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Nu vi se pare că un mecanism de stabilitate permanent uh, care face obiectul unui consens uh, va fi insuficient pentru a face față acestei situații. Poate că nu vor exista condiții de consens la nivelul euroobligațiunilor, dar nu știu dacă există și alte situații, alte fonduri de garantare care să prevadă un plafon. N-ar fi oare esențial pentru a putea ieși din situație uh, care afectează euro și unele state europene. Apoi, al doilea element, ceea ce s-a numit pactul uh, pentru euro. Dacă există măsuri importante care sunt adoptate pentru a permite uh, stabilizarea forței monedei unice, uh, nu vi se pare că va trebui să găsim un uh, echilibru între coordonarea economică necesară pe care o apărăm cu toții și specificitatea fiecărui stat membru și fiecărui context uh, economic și social din fiecare stat membru? Vi se pare oare că în acest pact, pe de o parte, se va respecta această specificitate? găsindu-se răspunsuri precise, uh, adaptate fiecărui context și dacă vom uh, respecta și suveranitatea fiecărui stat membru. și dreptul fiecărui uh, Uh, guvernant ales democratic să hotărască asupra acestor politici macroeconomice. Deci oarecare coordonare, dar populația nu trebuie să interpreze acest pact ca o impunere a unor state membre asupra altor state membre care nu sunt atât de sensibilizate la uh, impactul socioeconomic al acestor măsuri. Thank you very much. Uh, now, oh, we can go Mulțumesc foarte mult. Acum putem uh, trece la România, în afara zonei euro, și domnul Boscanian. Mulțumesc foarte mult. Să spun că sunt uh, de acord cu punctul de vedere al domnului președinte și cred că semestrul european și acest tip de coordonare constituie un moment de cotitură în uh, viața Uniunii Europene. Consolidarea fiscală este fundamentală pentru că dacă socotim numai anul 2010, practic fondurile absorbite pentru acoperirea deficitelor bugetare și a refinanțării datoriei publice au redus capacitatea de a investi a Uniunii Europene cu multe sute de miliarde de euro. Probabil că va fi dificil să intrăm cu succes în competiția cu zone emergente ale lumii, fără să coborâm deficitul bugetar la mai puțin de jumătate față de 2010 și fără să reducem costurile de refinanțare. Am trei teme uh, precise, domnule președinte. Prima se referă la faptul că, discutând despre coordonarea politicilor bugetare în virtutea guvernanței economice, un concept care îmi place foarte mult, trebuie să avem în vedere că fixăm obiective comune unor țări care au situații fiscal-bugetare extrem de diferite. De pildă, sunt țări care au veniturile bugetare în PIB puțin peste 30% și altele care au colectările bugetare de aproape 50%. Sunt țări care au cheltuieli sociale în PIB de aproape 30%, altele care au puțin peste 13%. De aceea va fi uh, important de văzut în ce mod putem modela economiile naționale astfel încât ele să aibă posibilități comune de a atinge obiectivele agendei 2020. A doua se referă la capacitatea de expertiză a Uniunii Europene. Avem în acest moment, la nivelul Uniunii Europene, capacitatea de expertiză necesară? Aș putea să vă dau exemple care țin de predictibilitate. Sunt țări, cum e de pildă țara mea România, în care pentru 2009 prognoza Comisiei a fost creștere de 5,5 și am avut scădere de 7,5. În 2010 prognoza a fost de creștere de 1,5 și am avut scădere de 1,2. Câtă vreme nu vom îmbunătăți capacitatea de predictibilitate, e greu să facem. Și ultimul lucru, cred că va trebui să ne implicăm mai mult în domenii noi legate de marile sisteme publice, anume asigurările sociale, educația și politicile de sănătate. Vă mulțumesc! Thank you very much. We're, we're very... Mulțumesc foarte mult. Acum nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru că domnul președinte Van Rompuy trebuie să plece. Este deja ora 10 și 15 și uh, mai am încă trei oameni pe lista mea de vorbitori. Domnul Andreea Cartis din Lituania și apoi urmează și parlamentarii europeni. Știu că noastră puteți să vă exprimați și într-un minut. Domnule Cartis, dacă puteți să aveți uh, o intervenție cât mai scurtă, atunci chiar ați putea obține și un răspuns. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați uh, prezentat atât de clar toate aceste idei. Păcat că în Lituania nu ați avut ocazia să discutați aceste lucruri cu Parlamentul Național. Sunt de acord că trebuie să ținem cont de specificitatea celor 27 de state membre, de condițiile specifice uh, în domeniul bancar de asemenea. De pildă, în Lituania avem uh, modelul ratei de schimb fixe. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere să creați uh, mecanisme ținând uh, cont de modelele socioeconomice existente în statele membre și dacă veți ține cont de specificitatea în ceea ce privește rata de schimb fixă, ceea ce este cazul Lituaniei. Mulțumesc, Sophie. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc domnul președinte Van Rompuy. Bun venit colegilor din parlamentele naționale. Sunt uh, încântată că mulți dintre dumneavoastră participă la acest eveniment. După ce am analizat concluziile Consiliului de săptămâna trecută și dezbaterile pe care le-am purtat în uh, recent, sunt uh, dezamăgită și îngrijorată pentru că, pentru ca să fiu cinstită, am mai auzit toate aceste lucruri. A spus că moneda euro este stabilă, dar moneda euro este tot atât de stabilă cât și voința politică care se află, uh, uh, care o susține. Și asta este slab. Dacă uh, trebuie întotdeauna spun celor care vizitează Parlamentul, dacă aveți un grup de 27 de persoane care trebuie să hotărască care, dacă vor uh, sandwich cu șuncă sau cu cașcaval la prânz, probabil că nu o să mai mâncăm acest prânz uh, atunci când trebuie să hotărâm asupra unor lucruri mai complexe decât atât, lucrurile nu vor funcționa. Exact asta se întâmplă acum. Europa stagnează și putem să tot vorbim despre toate remediile pe care le avem. Dar dacă pacientul nu o să înghită pastila, putem să vorbim oricât vrem, dar pacientul tot bolnav o să fie. Restul lumii nu o să ne aștepte. Da, doamnă președinte, am uh, văzut că îmi spuneți să închei, dar o chestiune simplă se adresează uh, și colegilor de aici, dar și dumneavoastră. Știu acum ceea ce nu vor statele membre. Aș vrea să știu ce vor statele membre, nu pentru statele membre din care fac parte, ci pentru zona euro. Pentru că dacă nu se asumă o responsabilitate pentru întreaga zonă, nimic nu se va îmbunătăți. Miguel. Țara mea, Portugalia, a prezentat la reuniunea Consiliului vineri cel de-al patrulea program de stabilitate și de creștere. Acest uh, document nu a făcut uh, obiectul unei dezbateri cu niciun partid, nu a fost dezbătut în Parlamentul Național și domnul Rompoy îmi spune aici că rolul Parlamentelor Naționale pentru coordonare economică este cât se poate de important ce e adevărat, ceea ce ați spus dumneavoastră sau practica guvernelor? A doua întrebare. Calculul deficitului. La începutul monedei euro, germanii aveau o părere justificată potrivit cărea investiția publică trebuia să rămână în afara calculării deficitului, cel puțin în uh, formarea capitalului uh, brut fix. Deci, întrebarea mea, de ce, dacă în calculul deficitului, Consiliul nu uh, susține decât interesele uh, datoriei? Deci, calculul deficitului se face plecând de la soldul primar, ceea ce ar permite susținerea țărilor care au cele mai mari dificultăți. Țările care, asemenea Greciei sau Portugaliei, nu pot să crească nu pot să diminueze deficitul fără să reducă datoria. Și o altă întrebare. Cum o să reușiți să uh, convingeți țările să recurgă la fondul de stabilitate dacă împrumuturile pentru că Fondurile pentru Irlanda, Irlanda care sunt la 5-6% impun reducerea salariilor și nu afectează fiscalitatea. De ce mereu sunt aceiași care trebuie să plătească? Mulțumesc. Multe au fost comentarii decât, mai degrabă decât întrebări. Domnul Rompoi, mulțumesc pentru toate intervențiile chiar dacă trebuie să răspund succint, să nu credeți că nu le iau în serios și că nu mă gândesc la ele. În primul rând, o observație. Toți cei care reproșează Europei sau instituțiilor europene astăzi că sunt prea lenți, că nu sunt percutanți, prea puțin și prea târziu, cum se spune, too little and too late, le reamintesc că atunci când uh, mi-am asumat această funcție, nu exista nimic. Era un pact de stabilitate care nu se aplica. Nu exista niciun fel de control macroeconomic, niciun fel control al competitivității, bulele uh, imobiliare, nimic, niciun fel de control. Nu era niciun uh, fel de fond de salvare, nici, term, nici temporar, nici uh, permanent. S-a vorbit în Parlament, dar nu s-a făcut nimic. Deci, dacă am acționat așa cum am acționat, este pentru că nu era nimic prevăzut. Asta este prima observație pe care vreau să fac. Cei care ne critică spunând unor prea ușor, n-au putut să ia astfel de măsuri în trecut. În al doilea rând, trebuie să evităm ca această criză să se reproducă. De aceea s-au luat măsuri structurale. Măsuri structurale în ceea ce privește guvernanța economică. Sunt cele șase propuneri ale Comisiei, raportul task-ul, task force ului privind guvernanța economică și s-a adăugat acum pactul euro. Sunt măsuri structurale pentru ca această criză să nu se mai repete în viitor. este un element esențial. Vom lua măsuri prin care se va stabili un mecanism de criză, un fond de salvgardare permanent astfel încât, atât în ceea ce frește guvernanța, cât și intervențiile financiare de asistență, să existe inițiative care să ne permită să uh, rezolvăm și să ținem sub control astfel de crize. Deci evitarea unor crize în viitor este esențială. O a treia observație. Dacă măsurile luate sunt suficiente pentru a stabiliza criza uh, în uh, zona euro. Nu criza monedei euro, pentru că moneda euro este o monedă puternică. Uh, dacă aceste țări care întreprind măsuri, întreprind măsuri suficiente. Am devenit ministru al bugetului în țara mea atunci când criza bugetară și uh, repercusiunea asupra datoriei uh, uh asupra deficitului uh, atingeau 135% din PIB. Ni s-a dat Uh, răstimpul în anii 80, dar mai ales în anii 90, ni s-a dat posibilitatea să ajustăm, să luăm măsuri astfel încât finanțarea deficitelor noastre să nu mai uh, constituie o problemă. Ministrul suedez, la cel mai recent uh, Consiliu European, a spus am trecut printr-o criză în țările uh, scandinave, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, am avut o criză financiară și economică. Ni s-au dat 8 ani pentru a redresa situația și am reușit, așa cum am reușit și în țara mea. Deci trebuie să dăm timpul necesar și acum există acest nou element al uh, pieței, uh, piețelor financiare, financiare care reacționează într-un mod disproporționat. În uh, primel, primii ani uh, ai monedei euro nu au reacționat, chiar dacă existau uh, probleme foarte grave. Acum reacționează la totuși, de aceea uneori reacția este disproporționată. Comisia Europeană, comisarul Barnier, au adoptat o serie de măsuri o panoplie de inițiative pentru a reglementa în plus ă, piețele financiare și instituțiile financiare. Am întărit și controlul financiar, nu numai pe plan național, dar și pe plan european pentru a contracara aceste elemente speculative și raționale pe piețele financiare și pentru ă, a reprima o serie de excese în instituțiile financiare. Și în această uh, situație am reacționat. Uh, sigur, consolidarea bugetară este necesară și inevitabilă și din motive de politică națională. Europa, uh, zonei euro, împinge către asta. Însă restabilirea competitivității, asanarea bugetelor naționale uh, însănătoșirea acestora constituie o sarcină națională. Europa face presiuni uh, prea mari, poate, însă astfel de măsuri trebuie luate din motive naționale și pentru a apăra prosperitatea oamenilor și pentru a salvgarda modelul nostru social. Dar, în interiorul acestei consolidări bugetare, trebuie să păstrăm investițiile viitorului, cercetarea și dezvoltarea, educația și alte domenii. Și asta este provocarea mare cu care ne confruntăm. Pe plan european, semestrul european instituie o supraveghere, o monitorizare monitorizare foarte strictă, nu numai a consolidării bugetare, nu numai uh, a elementelor de supraveghere macroeconomice, dar și în ceea ce privește strategia 2020. Aceasta poate să fie integrată în celelalte eforturi, astfel încât să nu avem un demers unilateral către o austeritate sporită, dar un demers pentru a păstra viitorul. Așadar, nu putem să lăsăm semestrul european să sfârșească prin a fi o operațiune birocratică, trebuie să luăm lucrurile în serios și mai ales să luăm în serios cele trei componente ale semestrului european. Una dintre acestea fiind vizând uh, creșterea economică și ocuparea forței de muncă viabilă. Deci se insistă și pe bună dreptate pe uh, respectarea tradițiilor în țări, țările membre, în statele membre, pentru uh, a promova obiectivele pe plan european. De aceea am respins de la bun început o serie de documente uh, care circulau în, în ceea ce privește pensionarea la 67 de ani, sistemele de pensii uh, sistemul de indexare din unele țări. Este mod, metoda nepotrivită. Metoda potrivită este cea a pactului. Avem o serie de obiective pe care le stabilim în preabilabil și punerea în aplicare este responsabilitatea guvernelor și parlamentelor naționale. Sigur, Comisia și alte structuri, Consiliul European de pildă, trebuie să verifice dacă au fost realizate aceste obiective, dar modul în care se realizează aceste obiective constituie o responsabilitate națională în primul rând. Trebuie să coordonăm, trebuie să monitorizăm, trebuie să putem să uh, impunem uh, sancțiuni, există tot felul de presiuni instituționale a pieței interpares, deci toate acestea uh, sunt responsabilitatea națională în cea mai mare parte. Uh, pactul asupra uh, pactul uh, euro există uh, paralelisme și de aceea am spus că unele elemente ale pactului trebuie integrate în semestrul european. S-a prevăzut acest lucru, însă vrem să adăugăm o nouă presiune, în afară de cea care există deja. De aceea o să ne reunim uh, la cel mai înalt nivel cu țările din zona euro o dată pe an și cu toate statele care doresc să participe la acest efort de coordonare. Deci în fiecare an ne vom reuni astfel încât pe baza unor recomandări a Comisiei să adăugăm presiuni suplimentare, pentru că suntem conștienți de faptul că avem o monedă comună și trebuie să avem evoluții uh, economice care să meargă în aceeași direcție și o politică economică care să nu fie identică, dar care să meargă în aceeași direcție. Oare acestea sunt de ajuns? Dacă mecanismul permanent de, mecanismele permanente de intervenție vor fi de ajuns? Dar să fim realiști. Mecanismul de care dispunem astăzi a fost folosit pentru 17 uh, miliarde pentru 250 de miliarde care sunt disponibile și de 440 care vor fi disponibile după punerea în aplicare a pactului. Acest, uh, problema nu este cantonată aici, ci trebuie să ajustăm situația în uh, unele state membre, practic în toate, și dacă uh, apare o necesitate, suntem gata să intervenim am fost gata pentru Grecia și nu aveam nimic în tratatul uh, de la Lisabona, niciun fel de măsură prevăzută și am făcut-o. Și vom face totul pentru a stabiliza situația financiară a monedei euro. Vom face totul. Însă, în acest uh, moment, mișloacele nu ne lipsesc. O ultimă observație. Unii dintre dumneavoastră s-au plâns pe bună dreptate Uh, de efectele austerității. Acestea trebuie să fie distribuite cât mai echitabil în interiorul țării. Aspectele de echitate sociale într-o operație de consolidare bugetară este un aspect cât se poate de esențial. Provin dintr-o țară care, la începutul anilor 80, uh, a început cu un deficit de 15% deficitul uh, grec de astăzi. Cred că am reușit cu coaliții de naturi diferite să avem o abordare socială care ne-a scos din criza bugetară. Este posibil să facem acest lucru. Am păstrat întotdeauna domeniile care garantează viitorul nu, nu întotdeauna, însă trebuie să tragem învățămintele din această lecție de consolidare fiscală. Însă aspectul echității sociale și a justiției este, sunt esențiale. Trebuie să demonstrăm oamenilor că acest efort este unul de ajustare, însă că există perspective, chiar dacă nu e ușor în momentul de față. Și unele țări suferă în momentul de față, însă asta pentru a salva modelul lor social, nu pentru a-l demola. Sunt eforturi care se fac pentru ca, în final, să câștigăm bătălia pentru modelul social european. Și, repet, nu pentru a-l desfința. Deci, în punerea în aplicare, responsabilitatea națională este foarte mare. Noi trasăm obiectivele mari, economice, bugetare și pentru reforme structurale. Dar atunci când este vorba de punerea în aplicare, e bine, asta este în mare parte responsabilitatea națională. Dar, desigur, metoda comunitară permite exercitarea unor presiuni și cei care nu uh, se pliază la disciplina care este în avantajul lor și al tuturor, e bine, aceștia în ultimă instanță, trebuie să poată să fie sancționați, astfel încât toată lumea să meargă în aceeași direcție, respectând competențele naționale. Iată câteva reacții pe care am uh, dorit să le am uh, la observațiile pertinente și interesante pe care le-am ascultat din partea noastră. Uh, Vă mulțumesc, cred că am înțeles bine, trebuie să plecați și sper că nu v-am reținut și veți putea să prindeți avionul. Uh, trecem la punctul următor în câteva momente. All right, don't relax too much because we... Vă rog să nu vă relaxați prea mult pentru că trecem imediat la următorul punct. Trecem acum imediat la punctul următor de pe ordinea de zi, care este dialogul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale privind semestrul european. Avem aici un grup de patru vorbitori, patru președinți de comisii în Parlamentele Naționale, domnul Kleina, domnul Van den Broek, domnul Kazuak și domnul Stumfol. Iar apoi avem uh, patru raportori din uh, uh Parlamentul European responsabili de pachetul privind guvernanța economică. Cei care părăsesc sala, vă rog să părăsiți sala în liniște pentru ca să nu mai pierdem timp. Planul este următorul. Fiecare din vorbitori va vorbi 5 minute după care vom uh, avea din nou rundă de întrebări și răspunsuri. Dacă doriți să interveniți, trebuie să ridicați, uh, să vă anunțați utilizând cartonașul albastru. Vă rog să faceți liniște. Nu e, nu e corect față de vorbitori. Dacă puteți să vorbiți peste mine, dar nu o să vă permit să vorbiți peste cei care vor lua cuvântul. În primul rând, ia cuvântul domnul Kleina, care este președintele Comisiei pentru Buget și Finanțe Publice în Senatul polonez. Domnul Kleina. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am asistat la o dezbatere foarte interesantă cu participanți participarea domnului Van Rompoi. Această dezbatere ne-a prezentat o temă interesantă, strategia europeană comunitară și semestrul european. Dezbaterea noastră se înscrie în ciclul de dezbateri interparlamentare care vizează contracararea unor efecte ale crizei economice constatăm că subiectele pe care le abordăm devin tot mai amănunțite. Cred că este momentul să ne gândim ce am făcut până acum și care este viitorul. Potrivit uh, experților și concetățenilor noștri, criza economică și financiară care a început în septembrie 2008, după căderea băncii Lehman Brothers, continuă. Chiar și cei optimiști care văd primele semne de creștere sunt conștienți de faptul că această creștere este cât se poate de fragilă. Așadar, cred că trebuie trebuie să finalizăm ultime, ultimele elemente care sunt indispensabile pentru punerea în aplicare a strategiei 2020 și trebuie să ținem cont și de limitările care există la nivelul bugetelor statelor membre. Uh, ne trebuie o reformă profundă a finanțelor publice și avem nevoie de o viziune foarte curajoasă cu privire la mijloacele financiare. Avem o serie de obiective pentru viitor creșterea și uh, reducerea șomajului. Sigur, strategia de la Lisabona a fost un fiasco. Însă cred că ceea ce ne lipsește este o viziune generală. Cum putem să contracarăm uh, concurența Statelor Unite, a Chinei și a altor terțe țări? Avem programul nostru, Galileo, ITER și așa mai departe. Dar cum putem să uh, profităm și să devenim uh, tot mai concurențial? Totul arată că bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 nu va fi un buget uh, adecvat în raport cu necesitățile pe care le avem. Avem așadar îndoieli în legătură cu realizarea politicilor economice în statele membre ca urmare a celor 10 recomandări venite din partea Comisiei. Ni se vorbește de stabilizarea financiară, ni se vorbește de lupta împotriva sărăciei și uh, Chiar dacă vorbim de faptul că strategia 2020 este o strategie minimă, vedem deja în unele state membre că obiectivele vizate de această strategie vor fi uh, greu de realizat. Sigur, există avantaje uh, pe planul concurenței, însă toate fondurile pentru cercetare și dezvoltare nu ating nici măcar 3%, cifra de care vorbește uh, Comisia. Așadar, politica agricolă, politica de convergență sunt indispensabile. Trebuie să reducem disparitățile care există între statele membre. Și cred că trebuie să ținem cont de o medie în Europa. Nu putem să acceptăm o Europa în două viteze. Chiar dacă ținem cont de alte indicii din statele membre, creșterea produsului național brut în statele membre, diferențele se pot adânci și cred că este un argument în favoarea politicii de convergență. Este un lucru indispensabil pentru a ajunge la o solidaritate multidimensională la nivelul Uniunii. Nu e vorba de altruism aici, ci de o condiție uh, sine qua non, astfel încât să putem supraviețui ca Uniune. Care sunt noile mijloace de guvernanță la nivel economic? Cred că se vorbește îndeosebi de supravegherea și de noile instituții. Poate că este o reacție mult prea mare la nivelul Comisiei în această privință. Există noi uh, cerințe, însă mă întreb dacă aceste noi cerințe nu constituie o frână pentru concurență. În unele state membre se contestă acest 3% uh, a deficitului autorizat. trebuie să vedem uh, ce face administrația americană în această privință pentru a salva anumite sectoare. Cred că în unele state membre se spune că astfel de acțiuni ar putea fi întreprinse și la noi. Țări cum ar fi Polonia, care nu uh, face parte din zona euro, sunt obligate să aibă o anumită rigurozitate fiscală trebuie să reducem deficitul nostru și uh, bugetul public. Facem acest lucru. Însă de aici sunt o serie de limitări pentru noi. În ceea ce privește Polonia, majoritatea cheltuielor bugetare sunt cheltuieli fixe. Așadar, trebuie să trecem la reduceri bugetare uh, pentru educație sau cercetare aceste limitări bugetare în statele membre constituie o problemă crucială, din păcate. Și totuși, după părerea noastră, rigoarea disciplina bugetare constituie una dintre sarcinile cele mai importante aflate în fața guvernelor și parlamentelor statelor membre. În același timp, aș dori să dau câteva exemple. De pildă, anul trecut, Polonia, împreună cu alte nouă state membre, au cerut să existe soluții fixe, astfel încât transferurile către finanțarea fondurilor de pensii să nu fie luate în considerare. Din păcate, uh, acest lucru, nu s-a ținut cont de acest lucru. Fiecare stat are o uh, situație economică și financiară diferită și trebuie analizat ca atare de către instituțiile Uniunii. Independent de ceea ce v-am spus, uh, privim cu ochi buni mai multe inițiative la nivelul coordonării politicilor macroeconomice în statele membre și sperăm că semestrul european va juca un rol important în această privință. În ceea ce privește colaborarea Parlamentului European cu guvernele, acest lucru are loc uh, formal în fiecare zi. Suntem la începutul funcționării semestrului european și cred că nu ar trebui să existe reguli prea stricte pentru că oricum, în această etapă ar fi prematur să avem astfel de reguli. Cred că efectele unei astfel de colaborări contează acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă explic. De fapt, vorbitorilor noștri le-am spus inițial că au fiecare șapte minute și acum sigur că trebuie să se încadreze în cinci, ceea ce face lucrurile puțin dificile. Domnul Van den Broek. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum tocmai am spus, în Parlamentul Belgian am avut o dezbatere aprofundată pe toate uh, chestiunile pe care le întrebările de fapt pe care le-ați trimis dumneavoastră. De la bun început, această procedură a fost una nouă, însă privind retrospectiv lucrurile, dezbaterea a fost foarte utilă. Am reușit să ajungem la un consens larg transpartinic pentru a furniza niște răspunsuri bine argumentate. Și ne-am focalizat mai devreme asupra unui aspect și vreau să-l reiau acum și să adaug încă câteva puncte. Noi considerăm că este important ca semestrul european și guvernanța economică să fie plasate într-un cadru care să aibă la bază o strategie pentru creșterea economică, o strategie care să fie suficient de extinsă și suficient de bine echilibrată. Considerăm de asemenea că aspectul preventiv, adică prevenirea unor noi crize economice, este foarte important și să uh, extind un pic discuția pe acest punct. Noi avem senzația că anumite aspecte esențiale într-o dezbatere privind sectorul financiar uh, au fost pierdute din vedere în Europa. De exemplu, Mă refer aici la diferența care credem noi că este importantă între activitățile băncilor de economii pe de o parte și pe de altă parte uh, băncile care uh, își asumă mai multe riscuri, băncile comerciale. Am văzut clar că în America s-au făcut uh, progrese uh, serioase în acest domeniu, dar în Europa, din păcate, nu. Nu suntem pregătiți să avem o diferență structurală între uh, Uh, băncile comerciale și activitățile clasice de economii ale băncilor, unde există o demarcare. Dacă nu există voința politică pentru a face această demarcare, atunci va fi nevoie de alte măsuri. Sigur că trebuie să vedem modul în care conținutul acordului Basel III va trebui să fie implementat. Um, e foarte important ca dacă băncile uh, au și activități clasice și activități mult mai riscante, uh, acestea să fie bine reglementate. Am inclus această dezbatere și aceste puncturi, puncte în dezbatere și știm că și Parlamentul European va avea o dezbatere aprofundată privind acordul Basel III. Și atunci ne vom reîntoarce în Parlamentul European solicitând să se analizeze problemele structurale în peisajul bancar. Și să privim Basel 3 în lumina schimbărilor structurale pe care vrem să le vedem uh, concretizate în sistemul bancar din Europa. Poate că în America a fost o consecvență mai mare a deciziilor decât în Europa. În orice caz, trebuie să analizăm mai bine lucrurile. Și revin acum la stimularea creșterii. În documentul nostru am subliniat faptul că am dori o aprofundare a competențelor europene. Am făcut trimitere la raportul Monti și credem că e foarte important să se stimuleze creșterea economică prin politici uh, care să vizeze cercetarea și dezvoltarea. Cel puțin câteva dintre aceste puncte au fost controversate, însă în Parlamentul nostru a existat o majoritate importantă privind finanțarea la nivel transfrontalier uh, a proiectelor de infrastructură, deci a proiectelor de infrastructură transfrontaliere, uh, considerăm că euroobligațiunile ca mecanism nu ar trebui să uh, ia în totalitate responsabilitatea de pe umerii statelor membre, dar pot să joace un rol important credem că noi instrumente financiare pot să fie uh, dezvoltate și aici am făcut trimitere la ideea de a avea un fel de taxă pe tranzacțiile financiare. Am spus deja că noi considerăm că semestrul european este un proces important și e important să se pună strict în aplicare recomandările. Dar, de asemenea, e nevoie de o viziune mai largă cu privire la um, Europa 2020, strategia necesară pentru Europa. Și aici mă gândesc la accentul care se pune nu doar pe cercetare și dezvoltare, ci și pe dezvoltarea educației, mai ales a învățământului superior și echilibrul care trebuie să se găsească între um, politici, uh, politicile de creare a locurilor de muncă, calitatea locurilor de muncă, uh, incluziunea socială care decurge din acestea. Acestea sunt esențiale pentru credibilitatea Uniunii Europene. E esențial că atunci când în cadrul uh, strategiei Europa 2020 și a guvernanței economice se elaborează recomandări, aceste recomandări să nu se refere exclusiv la, să nu se limiteze la disciplina fiscală, la competitivitatea salarială, ci de asemenea să ia în considerare demersurile de care e nevoie în cercetare și dezvoltare, în învățământul superior, în crearea de locuri de muncă și incluziune socială. Acum mi-a expirat timpul, așa că am să închei aici. Acestea au fost punctele principale din Parlamentul Belgiei. Mulțumesc și uh, îmi cer scuze, uh, aici este o greșeală până de zi. Uh, ia cuvântul domnul Cauzac. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, uh, permis să participăm la dezbaterile comisiei. Fiecare are un rol de jucat, un rol legitim și instituțiile europene sunt preocupate de criza datoriei publice cu care se confruntă țările din Europa soluțiile, oricât ar fi de pertinente, imaginate în uh, instituțiile europene, nu pot fi aplicate fără colaborarea parlamentelor naționale. Și cred că acest tip de reuniune este indispensabil pentru a ne înțelege mai bine și pentru a pune în aplicare în mod eficient soluțiile acceptate. Aș vrea să vă spun câte ceva uh, despre modul cum percepem în Franța semestrul european și apoi o să preiau și eu o serie de aspecte pe care colegii mei uh, Uh, le-au abordat. Până în 2010 uh, s-a transmis uh, Parlamentului hotărârile care au fost luate, examinarea programului de stabilitate, care conține o componentă privind reformele structurale și adoptarea acestuia au fost discutate în Parlamentul francez. Acest uh, proces a fost uh, construit pe ipoteze și obiective în conformitate cu bugetul anual. Uh, s-au făcut comparații la care se putea face referire. Începând cu anul trecut, Parlamentul francez examinează un proiect de lege al programării finanțării publice pe trei ani, Două programe au fost adoptate, 2009, care a fost uh, uh, afectat de criza financiară, altul în decembrie 2010 pentru perioada 2011-2014 a fost uh, posibilitatea de a include obligația pentru Parlamentul uh, francez de a transmite uh, cu 15 zile uh, în prealabil uh, programul său și să ne asociem mai bine activităților pe care autoritățile legitime din Franța uh, le desfășoară cu uh, partenerii din Uniunea Europeană. De asemenea, vrem să intervenim tot în cadrul semestrului uh, european uh, în iunie cu o rezoluție privind avizul Comisiei Europene într-un uh, sistem care să ne permită să coordonăm mai bine reflexia la nivelul uh, parlamentelor naționale. Din punct de vedere economic și financiar, uh, ne-am uh, pronunțat uh, asupra acestor uh, programe și asupra angajamentelor financiare pe piețele internaționale. Deci este natural să asociem parlamentele naționale și Parlamentul European la acest exercițiu, dar cum putem să o facem? Parlamentul European nu consimte să-și împartă uh, răspunderea bugetară. Dacă ne gândim la o activitate în comun, fiecare Parlament național, dacă se exprimă prin majoritatea sa, uh, Uh, poate să ducă la o pierdere a interesului de aceea, obiectivul pentru comisiile parlamentare uh, responsabile cu bugetul trebuie să facă un schimb de informații în legătură cu bunele practice, practici fiscale în statele membre. Nu e vorba de o întâlnire în care să se uh, țină lecții statelor uh, membre, ci uh, uh, obiectivul este să înțelegem mai bine specificul național. Mai mulți colegi care au vorbit înaintea mea au spus acest lucru. Reuniunea președintelor comisiilor uh, bugetare ar putea fi o ocazie de a face acest lucru, de îndată ce marile orientări uh, bugetare uh, sunt pe ordinea de zi. Asta permite organizarea unui schimb de idei și o dezbatere mai amplă în parlamentele naționale. Aș dori să uh, aprob personal metoda domnului Van Rompuy a unui pact care stabilește uh, obiective, dar care nu constrânge asupra metodelor. Fiecare națiune trebuie să-și uh, realizeze aceste obiective. Cred că uh, astfel de uh, eforturi uh, pot uh, să uh, împiedice o criză speculativă și mă bucur să văd că unele parlamente naționale doresc impunerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, iar alte parlamente au interzis vânzările cu descoperit de cont atunci când nu a existat un consens astfel încât speculațiile să nu agraveze uh, criza. Mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul și îmi cer scuze că am depășit timpul alocat. Mulțumesc, că am avut o mică problemă, cronometrul nu a fost pornit, deci nu e așa de rău. Trec acum la domnul Ștumfol. doamnă președinte, stimați colegi. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această reuniune comună a Parlamentului European cu Parlamentele Naționale. Cred că astfel de întâlniri vor deveni tot mai importante și sunt într totul de acord cu domnul Van Rompuy, și anume foarte multe elemente ale semestrului european, foarte multe ele, dintre aceste elemente, de fapt, sunt în responsabilitatea parlamentelor naționale. Aș merge chiar atât de departe încât să spun că strategia Europa 2020 poate să aibă succes numai dacă statele membre vor fi pregătite să își integreze în programele naționale obiectivele uh, acestei strategii și apoi să le pună în aplicare în mod corespunzător. În ceea ce privește Au- Austria, ne uh, subscriem în totalitate acestui plan de, consolidaritate, de consolidare financiară, de reforme structurale și de uh, impulsuri pentru creștere și creșterea ocuparei forței de muncă. Sigur că va fi foarte greu să ajungem la o consolidare bugetară fără reforme structurale și dacă nu avem o consolidare bugetară, atunci sigur că va fi foarte greu să fructificăm un potențial de creștere și dezvoltare și de creare de locuri de muncă suntem conștienți de faptul că aceste provocări, aceste trei elemente, uh, sunt provocări um, politice mai, mai uh, foarte, foarte importante. Am spus însă în Parlamentul nostru, sigur că uh, la nivel politic poți să ajungi la un acord foarte ușor cu privire la modul în care vei cheltui mai multe miliarde de euro. Dar apoi e mai greu să aduci în ordine finanțele publice. Deci, Uh, această responsabilitate politică este una foarte mare, mai mare chiar decât cea din, uh, uh, privind criza economică. În ceea ce privește competitivitatea Europei la nivel global, e absolut esențial să fie puse în aplicare obiectivele strategiei 2020, pentru că dacă nu, Europa va rămâne în urmă. Dacă vedem dinamica cu care se mișcă America, China, India, nu vom putea să avem succes. Pentru Austria, aceste uh, uh, obiective sunt de fapt parte din strategia noastră națională și anumite obiective din strategia uh, Europa 2020 le-am pus deja în aplicare. În anul 2007 am uh, um, efectuat o modificare a uh, legislației la nivel federal în uh, Austria, care a intrat în vigoare în anul 2009 și în care fixăm un cadru financiar pentru următorii patru ani niște plafoane pentru toate uh, resursele și niște frâne pentru uh, cheltuieli, care de fapt trebuie să fie uh, niște uh, frâne preventive. Uh, în acest an, am adăugat încă un an în acest cadru, deci cadrul nostru merge până în anul 2014 extinzându-se apoi până la 2015. Această plafonare a cheltuielilor este cuplată și cu un mecanism de flexibilitate, adică dacă rămân în cadrul anumitor plafoane fonduri disponibile, acestea pot să fie apoi redistribuite. Ne dorim, printr-un astfel de mecanism, o mai bună disciplină bugetară, dar și o mai bună utilizare a resurselor disponibile. Vom avea o nouă, uh, o structură total nouă a um, legislației uh, bugetare pentru uh, Austria la nivel federal și încercăm astăzi să includem um, de asemenea în buget și uh, aspecte cum ar fi egalitate de gen, uh, crearea de locuri de muncă. Și sigur că trebuie să mă refer aici și la programele școlare, de exemplu, care sunt foarte importante și sunt incluse în acest buget și care se desfășoară, sunt puse în aplicare la diferite niveluri, de la nivelul federal până la nivelul uh, landurilor și local. Deci, obiective care sunt deja înscrise și în uh, semestrul european. Deja am avut, uh, am avut uh, uh, niște succese importante la nivel financiar pentru că deficitul a scăzut foarte mult de la 4 la 1% până 4,1% la 2,9% în uh, anul acesta. Așadar, discutăm despre programul acesta de stabilitate și pactul de stabilitate uh, și la nivelul uh, nostru federal avem un astfel de pact între nivelul federal și nivelul landurilor. Vreau să vă reamintesc acum că aceasta este o perioadă în care toate statele naționale trebuie să aibă bugete de austeritate, combinând acest lucru cu anumite mături, măsuri uh, absolut necesare. Cred că uh, este dificil să ne gândim că bugetul Uniunii Europene poate să fie uh, crescut. Eu văd doar o singură șansă, și anume dacă sunt mai multe țări care vor dori să includă, să introducă această taxă pe tranzacțiile financiare, uh, acolo ar putea să apară niște fonduri uh, suplimentare, dar sigur că trebuie să vedem în ce măsură aceasta poate fi pusă în aplicare. Și în ceea ce privește acest pact, cred că este foarte clar că politica salarială, politica pensiilor sunt uh, chestiuni importante. E nevoie însă de o, o, uh, un acord de principiu, pentru că în Austria, de exemplu, încercăm să um, avem ca obiectiv productivitatea în toate aceste sisteme. Pentru că, într-adevăr, prin creșterea uh, speranței de viață, până la urmă, oamenii pot fi uh, activi mai mult timp și astfel putem să avem o creștere a productivității care să compenseze pierderile uh, din uh, sistemele sociale. Cred, de asemenea, doamnă președinte, că e nevoie de o mai bună cooperare între noi, ceea ce înseamnă și să ne întâlnim mai des, pentru că cooperarea poate fi una foarte fructoasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum putem să trecem la cei patru raportori privind pachetul, pachetul așa numit uh, six-pack uh, și începem cu Diogo Feo. Muito obrigado, Sharon. Eu começo por dizer que é para mim um enorm plăcere estar. Mulțumesc. Este o plăcere pentru mine să mă aflu la această reuniune aici. Timp de șase ani am fost deputat în Parlamentul portughez și în acest moment exact văd că se insistă asupra unei modificări a modului în care parlamentele naționale tratează afacerile europene, cum le dezbat și își dau uh, seama de uh, importanța acestei dezbateri. În acest uh, pachet de șase propuneri legislative există noutăți și știți bine acest lucru. Rădăcinile se regăsesc în criză și dificultatea cu care, dificultățile cu care se confruntă instituțiile europene. Pentru a spori credibilitatea pactului de creștere și stabilitate, ar trebui uh, să uh, includem aceste criterii, iată de ce este pertinent să se prevadă o procedură uh, pentru dezechilibre macroeconomice, pentru a institui noi proceduri uh, și pentru a ne da seama că este esențial în acest moment să instituim un uh, sistem de stimulente care să meargă mână în mână cu sistemele de sancțiuni. Uh, au avut loc discuții uh, care au lansat idei noi în cadrul Parlamentului, am avut reuniuni cu cei șase raportori și s-a spus că Parlamentul nu trebuie să se mărginească la ceea ce s-a prezentat. Am reușit să păstrăm legătura, contactul cu ceea ce se întâmplă pe teren, cu realitatea și am reușit să ținem cont de ceea ce s-a spus în interiorul și în afara Parlamentului European. Cred că Parlamentul European va avea un cuvânt de spus, își va face auzită propria voce ca instituție pe aceste teme. Semestrul european joacă un rol esențial în acest uh, pachet de măsuri. Pentru că e vorba aici de un cadru instituțional, aș insista asupra uh, unui obiectiv. Uh, trebuie să ne gândim nu numai la mijloace, ci și la scop, la final. Pactul de stabilitate trebuie să fie tot mai mult un pact de creștere și în numeroase țări asistăm uh, la o serie de fenomene, țara mea nu face excepție și vedem că se reacționează la criză prin măsuri de austeritate. Cred că trebuie să încercăm să ținem cont de perspectivele economiilor noastre. Trebuie, desigur, să avem uh, finanțe publice sănătoase pentru creștere, dar trebuie să avem și perspective pentru competitivitatea economiilor noastre. Mândune diferențele care există între aceste economii. Unii poate vor trebui să facă mai multe reforme structurale, alții poate vor avea nevoie de acțiuni precise în domenii specifice. Iată de ce e nevoie de o coordonare sporită la nivel european, iată de ce este esențial să aplicăm metoda comunitară. În momentul de față, soluțiile sunt uh, dificile și trebuie să procedăm astfel încât această criză să devină o șansă. Și aș vrea să închei cu rolul parlamentelor. Rolul parlamentelor naționale și coordonarea lor cu Parlamentul European, acest rol trebuie să fie semnificativ. Pentru mine, documentele care se uh, prezintă la Bruxelles trebuie neapărat să fie dezbătute de uh, parlamentele naționale. Trebuie să fie discutate și poate chiar votate. Nu trebuie ca aceste documente să fie documente pe care guvernele le prezintă la Bruxelles fără o dezbatere pe plan intern, o dezbatere prealabilă. Aceasta ar permite o mai bună coordonare, asta ar permite identificarea unor puncte comune și, sigur, Parlamentul European devine tot mai mult într-un parlament adevărat și parlamentele naționale trebuie să joace un rol și mai important. Uh, no, Elisa. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul Elisei. Muito obrigada, Sharon. Eu começo exatamente onde o meu colega Diogo Feio. Mulțumesc, Sharon. Aș vrea să încep uh, asemenea așa cum a sfârșit colegul Feio. Semestrul european, subiectul uh, semestrul european, subiectul dezbaterii noastre va avea o importanță mai mare pentru permiterea unei coordonări sporite între proiectele diferitelor țări. De asemenea, în sânul fiecarei țări în felul acesta putem să asigurăm uh, coerența programelor pe care țara respectivă le elaborează pentru a veni în întâmpinarea cerințelor uh, Comisiei Europene și pentru realizarea obiectivelor naționale. În niciun caz nu putem vorbi de un instrument prin care să se impună obiective uh, europene. Nu poate să fie vorba de un instrument care să depărteze un stat de propriile responsabilități. E vorba de un instrument puternic, dacă este bine utilizat, însă poate să aibă un impact negativ dacă nu este pus în aplicare așa cum trebuie. De aceea, textele legislative asupra cărora lucrăm cu toții, sunt o șansă istorică care trebuie valorificată, anume aceea de a uh, da un realism sporit, o raționalitate sporită uh, pactului de stabilitate și de creștere. Trebuie să analizăm cu toții uh, datoria, deficitele Uh, macroeconomice. Sigur, asta este un element pozitiv, însă să nu uităm, ne confruntăm și cu riscul de a transforma acest instrument într-un sistem de sancțiuni și acest Parlament nu dorește acest lucru. Nu vrem ca aceste texte legislative să se transforme în niște sancțiuni aplicate orbește Parlamentul a încercat să îmbunătățească atât cât a fost posibil acest lucru, propunerile care au fost prezentate de comisie și cred că vom reuși acest lucru. Există o serie de axe în jurul cărora există un consens. Și anume, în cursul acestui proces legislativ și în diferitele etape de aplicare, implicarea reprezentanților cetățenilor este vitală, fie că e vorba de Parlamentul European, ba chiar în anumite etape implicarea parlamentelor naționale. Sunt uh, raportor pentru un element uh, nou și anume echilibrele macroeconomice. Este vorba de un text aflat în procedură de codecizie și cred că pentru a fi util trebuie să îl asociem uh, strâns legat de elementele noi care au apărut în dezbatere și mă refer la pactul pentru euro și pactul de competitivitate. Și o să mă explic. Atunci când analizăm competitivitatea diferitelor țări, cred că trebuie să procedăm astfel încât să reușim să punem la oaltă, să combinăm elementele aflate într-o bază interguvernamentală cu noile elemente în contextul guvernanței economice și ceea ce am numit dezechilibrele macroeconomice. Parlamentele trebuie să se implice în alegerea indicatorilor, astfel încât să putem uh, completa interpretarea sau lectura textelor în materie de deficit și de datorii ținând cont de situația anume din fiecare stat membru și de modul în care economia reală, creșterea, ocuparea forței de muncă trebuie să fie considerate ca elemente esențiale ce garantează aceste echilibre pe termen lung. Ehm, de multe ori echilibrul este perceput pe termen mult prea scurt. În contextul în care ne aflăm, cel al unor dezechilibre macroeconomice, se avansează justificarea amenzilor. Însă nu putem să penalizăm un stat membru pentru că nu reușește să îndeplinească obiectivele complexe pe care și le-a propus. Putem să îl sancționăm numai dacă nu face eforturile necesare, dacă nu cooperează sau uh, dacă se face vinovat de fraudă. Obiectivele dezechilibrelor macroeconomice sunt foarte uh, complexe și nu putem să le interpretăm orbește. O altă dimensiune de care trebuie să ținem cont. Responsabilitățile fiecărui stat membru trebuie să fie percepute în mod simetric și o să mă explic. Țările care cunosc uh, un deficit trebuie să dezbată împreună strategia lor. Nu e vorba aici de niște indicatori automat impluși. Ceea ce vreau să spun este că acești indicatori trebuie să permită o interpretare mai amănunțită a legăturilor strânse între economiile naționale. Pe scurt, este esențial uh, să se cunoască marja de manevră a fiecărui stat membru ceea ce nu trebuie să facă un stat membru, pentru că, de fapt, economiile europene sunt atât de interrelaționate încât ceea ce face un stat poate să aibă repercusiuni asupra altor state. Cred că există uh, progrese pe care trebuie să le valorificăm. Mulțumesc! Doamna Gular, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, Ați venit cu toții aici, călătorind multă vreme, însă apreciem că v-ați luat răgazul pentru a veni și a discuta cu noi. Sunt două motive pentru care trebuie să conlucrăm mai îndeaproape. Motive juridice legate de tratatul de la Lisabona și motive de fond legate de criză. O să trec rapid peste motivele juridice, chiar dacă țin să vă spun că în tratatul de la Lisabona uh, am fost cu toții consolidați din punct de vedere Uh, al competențelor. Uh, Parlamentul uh, European și Parlamentele Naționale. Parlamentul vrea să poată să-și facă treaba, să își exercite responsabilitățile încredințate de statele membre. Nu noi am hotărât că trebuie să fim colegiuitori. Atunci când citiți în concluziile Consiliului că totul se va hotărâ la sfârșitul lunii martie, nu este exact. Domnul Rompoi a spus că mai există etapa în fața Parlamentului asupra întregului pachet și a fost amuzant faptul că domnul Rompoi a uh, subliniat că s-au făcut mari progrese în ceea ce este supravegherea financiară și cred că acest Parlament a ajutat puțin statele membre să meargă în direcția unei soluții mai uh, europene. Cel mai important este criza. Avem o responsabilitate comună semnificativă. Responsabilitatea noastră este ca în câteva luni, în câțiva ani, să avem o, o situație sănătoasă și să dăm o speranță europenilor. În acest moment, în mai multe state membre, se află persoane în situații dificile și trebuie să luăm soluțiile care se impun din punct de vedere al interdependenței. Domnul Caiuzac a spus acest lucru. Vrem să avem o privire lucidă asupra ceea ce s-a întâmplat în uh, acești ultimi ani și mă refer în special la zona euro și anume state membre care nu au respectat, nu și-au respectat angajamentele, nici din punct de vedere al finanțelor publice, disciplină financiară, nici din punct de vedere al competitivității. Și vă reamintesc că chiar dacă era vorba de metodă deschisă de coordonare, aveam angajamente la cel mai înalt nivel de a transforma Europa într-o zonă mai competitivă, dacă nu chiar cea mai uh, competitivă din lume, dacă formularea nu este oarecum ridicolă. Însă suntem aici pentru a vorbi uh, deschis. Nu este de ajuns uh, ca fiecare țară să facă ceea ce trebuie să facă sau să pretindă că face acest lucru. Întrebarea este cum ne asigurăm că există un control reciproc în sensul bun al termenului, nu o supraveghere polițienească, dar cum putem să prevenim? Pentru că asta este important. Să știm uh, de timpuriu că asistăm la un derapaj. Este textul meu și îl cunosc foarte bine. Dacă vrem să ajungem să îndeplinim un obiectiv, cum putem să exercităm presiuni asupra unui stat membru? Și aici e vorba de un nivel care nu se substituie nivelul național, dar aduce ceva în plus. Aș vrea să vă atrag atenția asupra uneia dintre propunerile care se regăsesc în uh, pachet, și anume crearea unui dialog real la nivelul Parlamentului European. Atunci când Comisia elaborează un raport privind uh, situația într-o țară, fie că e vorba de finanțele publice sau dezechilibrele macroeconomice, să purtăm un uh, dialog la singurul nivel unde putem să ținem cont de consecințele unor hotărâri luate într-o țară, consecințe asupra altor state membre. Fie că e vorba de chestiuni salariale, de pensie, de impozite, E nevoie de o dezbatere care să fie purtată la nivel european, dincolo de frontiere, dincolo de barierele lingvistice și într-un spirit european. Acesta este sensul propunerii noastre și vă invit să o analizați îndeaproape. Să nu vedeți acolo voința Parlamentului European de a se afirma, nu-i vorba de asta. Anul trecut cu doamna Papa Andreu, cum acest lucru poate să fie util ca o autoritate națională să accepte să vină într-un Parlament European. Eh, doamna Lagarde și domnul Schäuble au venit eh, cu raportorii. Avem nevoie de eh, acest dialog și într-o ultimă etapă, și o să termin, doamnă președintă, propunerea pe care am făcut-o, care nu este acceptată, nu există încă un vot în Comisia Econ, este o poziție a Parlamentului, trebuie să o spun, însă eu am prezentat și am promovat chestiunea euroobligațiunilor dintr-un motiv foarte simplu. Pentru moment nu profităm, și asta nu s-a spus în această dimineață, de de uh, uh, statura internațională uh, a statutul internațional al monedei euro. Avem o monedă care are o vocație globală și am vrea să putem să atragem capital din întreaga lume pentru a finanța proiecte de creștere, dar și într-o a doua etapă și precizez când, după ce vom fi însănătoșit finanțele publice, Cred că trebuie să ne proiectăm în lume în mod ofensiv și eficient și să nu fim mereu în defensivă să vedem care sunt performanțele Statelor Unite și altor țări. Mulțumesc! Thank you, Vicky. Mulțumesc foarte mult, Vicky. Mulțumesc foarte mult este extrem de interesant să ascultăm părerile uh, parlamentarilor naționali care ne-au spus uh, cum tratează ei situația în propriile state membre. Pentru mine, în acest pachet uh, de guvernanță economică, ceea ce vrem de fapt să facem este să vedem economii sănătoase în statele membre și să ne dăm seama că sănătatea unei țări este legată strâns de sănătatea altei țări și uh, unele, în unele domenii țările sunt mai strâns legate, în altele mai puțin, dar este extrem de important să avem o economie sănătoasă. Colega mea, Sophie, uh, a spus ceva care ne-a prins imaginația când a vorbit despre cele 27 de uh, țări care trebuie să decidă să mănânce același sandwich. Uh, cred că poți avea o dietă sănătoasă pentru toate cele 27 de state membre fără a mânca în fiecare zi aceeași mâncare. Deci Tocmai de aceea trebuie să introducem aici, în acest pachet, proprietatea națională. Deci trebuie să recunoaștem că fiecare stat are propria modalitate de a-și alege o dietă sănătoasă. Evident, va fi o dietă care este sănătoasă nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung și ceea ce apare în propriul meu raport uh, referitor la cadre se referă la transparență față de contribuabil, față de alte țări, față de comisie și față de vecini, astfel încât uh, toată lumea să poată vedea uh, prognoza pe termen mediu și scurt și să înțeleagă câți bani ai de fapt la bancă aș sugera să găsim același nivel de explicații și la bugetul european, astfel încât statele membre să poată înțelege cum se alcătuiește acest buget. Dar știu că fiecare trebuie să tragă propriile concluzii. Tocmai de aceea vorbim, spre exemplu, despre regulile numerice naționale pe care și le va stabili fiecare țară. Vorbind despre popularitatea Uniunii Europene, ceea ce știu eu este că persoana care îți ia de sub nas ciocolata și dulciurile este ă, nepopulară, în mod clar. Și tocmai de aceea cred că este important ca și Consiliul să aibă un rol aici, deci să nu fie doar Comisia și instituțiile europene care să ne ia ă, dulciurile, ci și Parlamentele Naționale trebuie să facă ceva. Apoi se mai pune și întrebarea cine este invitat la masă, 17 țări, 27 27, 17 uh, plus altele care vor să fie în cele, între cele 17, include sau exclude Regatul Unit. Ceea ce văd eu este că există un grad diferit de conectivitate în uh, cadrul UE și uh, țările din cadrul zonei euro au oferit o anumită medicamentație pe care o iau ele în caz de pericol. Dar, încă o dată, trebuie să înțelegem sensibilitățile și divergențele dintre diversele țări și uh, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus uh, Polonia despre situația proprie. Înțeleg ceea ce spui tu legat de uh, reformele sistemului de pensii și de schimbarea regulilor pentru niște țări care încearcă să ia uh, niște măsuri pentru a rezolva o problemă și apoi se întoarce uh, și schimbă măsurile. Cred că nici asta n-ar fi o situație utilă. Uh, și continuând analogia, ce ne-a îmbolnăvit până la urmă de la început și mulțumesc colegului uh, belgian care a vorbit despre Basel și despre bănci. Pentru că nu a fost doar datoria guvernelor, ci și datorie personală și supraîmprumutarea din partea uh, băncilor, ceea ce a dus la bulele imobiliare, deci la bule macroeconomice și în țara mea uh, problemele au început din cauza unei bănci care a avut uh, un dezechilibru de uh, numerar uh, foarte puternic. Deci, problema lor cea mare a fost acest dezechilibru uh, de numerar din cauza faptului că împrumutau, acordau împrumuturi mult prea ușor și cred că tocmai de aceea trebuie să avem uh, un teren de joacă, ca să spun așa, egal uh, în lume să nu plecăm de la premiza că uh, problemele băncilor au fost numai ale băncilor de investiții, pentru că nu așa s-a întâmplat nici în Spania, nici în Polonia, nici în Regatul Unit și să nu uităm că a fost și o problemă de lichiditate, nu numai de credite, care ne-a adus în această situație și aștept cu mare interes să colaborez cu tine în următoarele uh, luni pe marginea acestui semestru european. Mulțumesc foarte mult, acum putem trece mai departe la discuția generală cu toți participanții avem foarte multe solicitări de intervenție și mai întâi, de fapt, o să citesc pe cine am pe listă. L-am pe domnul Giorgetti din Italia, domnul Vosganian din România, din Franța domnul Gober sau doamna Gober, domnul Andrei Ocartis din Lituania, avem din Italia din nou domnul Caravalia și din Letonia domnul Gris, dacă nu mă înșel. Deci cam asta ar fi și uh, din partea parlamentarilor noștri, Iose Emanuel. Deci, domnul Giorgetti, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, în Parlamentul Italian, am încercat să ne facem treaba cât mai repede cu putință și am respectat calendarul uh, referitor la semestrul european, așa cum a spus și domnul Caravaglio din uh, Senat. Și asta înseamnă că mai avem doar două sau trei săptămâni la dispoziție și este această problemă a sincronizării între nivelul național și, și cerințele privind semestrul european. Eu Cred că este foarte bine să avem ocazia să uh, cartografiem aceste uh, provocări mai extinse din cadrul strategiei Europa 2020 și să analizăm această situație în termen cantitativ. Dar în același timp uh, se poate spune și că avem niște ambiții, niște obiective foarte ambițioase, care nu sunt neapărat incompatibile, dar trebuie să existe un fel de schimb uh, atunci când vorbim despre reducerea datoriilor și a deficitului. Și acest lucru va fi extrem de dificil de realizat, de reconciliat datoria și deficitul. În Comisia pentru Bugete, de-a lungul acestor ani, am început să ne obișnuim cu faptul că stăm de partea guvernului atunci când vine vorba despre buget și analizăm mult mai mult bugetul decât redresarea economică și există două aspecte care ies în evidență și care uh, ne oferă o idee asupra dificultăților și există și elemente pozitive aici. În primul rând, planurile naționale de reformă care trebuie să fie examinate cu atenție uh, atât în amonte cât și în aval, cu instituțiile europene, pentru că asta ne obligă să analizăm uh, politicile și alegerile economice atunci când vorbim despre creștere și dezvoltare. Mecanismul trebuie să fie adecvat, așa cum a spus și un coleg din Franța mai devreme. În ultimul an, dezbaterea a fost foarte pripită și foarte grăbită din cauza cerințelor uh, de calendar. Mă uit la luna aprilie. Bineînțeles, acum trecem printre, prin uh, mai multe categorii economice și obținem toate informațiile pe care le putem avea pentru a discuta tocmai aceste planuri de reformă. Și aceasta este o situație fără precedent și se datorează pachetului de stimulente oferite la nivel european. Un al doilea element pozitiv și accentuez elementele pozitive este că în ciuda dificultăților pe care nu le putem ignora, uh, este, acesta este un program dificil de comparare și contrastare, dar asta nu implică parlamentele naționale, pentru că până acum noi er, nu eram uh, luați în seamă, doar uh, Comisia uh, discuta cu uh, Consiliul European. Acum discutăm și la nivel de uh, parlamente, elemente care până acum nu uh, au fost discutate de către noi. Și știm că nu noi suntem cei care iau decizia, dar măcar suntem implicați în discuții și în procesul de negociere și în această fază inițială a discuțiilor uh, este extrem de important și cred că este necesar să facem aceste exerciții de stabilire a calendarului, astfel încât contribuțiile noastre să poată fi ascultate și să avem ocazia să împărtășim cele mai bune practici. Pentru că știm cu toții, suntem 27 de state membre, fiecare are o poziție diferită și practici diferite, dar suntem pregătiți să facem comparație și cred că în timp vom ajunge la rezultate foarte bune pentru noi toți și cred că Uh, putem aduce îmbunătățiri uh, pe măsura timpului. Mulțumesc acum din România, domnul Voscanian. First of all, I want... În primul rând vreau să exprim poziția Senatului uh, român de a susține extinderea cooperării cu parlamentele naționale și cred că este important pentru ca să realizăm împreună obiectivele strategiei 2020 și guvernanței economice. Însă, în ceea ce privește semestrul european, cred că există trei tipuri de probleme. Proceduri, chestiuni tehnice, nu am discutat nimic despre chestiunile tehnice, și domeniile de discuție. În primul rând, în ceea ce privește procedurile. Știți este foarte important să așezăm cooperarea între Comisia Economică, Comisia Europeană, Parlamentele Europene, Parlamentul European și Parlamentele Naționale, să le punem pe anumite baze. Dacă nu începem uh, dacă începem să negociem nivelurile macroeconomice și uh, ipotezele noastre interne strategice cu Comisia Europeană, asta înseamnă că facem un paralelism cu ceea ce facem acum cu Fondul Monetar Internațional, apoi aspectele tehnice. Care sunt indica indicatorii macroeconomici de care ținem cont? În G20 se poate o dezbatere foarte interesantă în prezent în legătură cum se combină detaliile datoriei publice și poziția externă a țării cu datoria privată. Uh, cu, gener, cu nivelul general uh, al economiilor populației. Este important să știm care sunt criteriile pe care le vom folosi în viitor pentru a crea un model pentru țările noastre. O altă problemă foarte importantă se referă la relevanța diferitelor, diferitelor uh, tipuri de uh, indicatori. La noi rata șomajului este irelevantă uh, pentru că uh, jumătate din uh, 20% sunt în afară uh, din agricultură și așa mai departe. Trebuie să discutăm în legătură cu domeniul cooperării, pentru că, de pildă, sistemul de îngrijiri medicală, uh, fondul de asigurare a pacientului nu făceau până acum parte din uh, politica comună europeană, uh, și trebuie să știm ce tipuri de analiză se fac pentru fiecare obiectiv în parte. Și ultimul aspect pe care vreau să-l ridic în discuție este cel al predictibilității. Dacă ceva se schimbă în timp de cursul unui an, nu mai putem să schimbăm concluziile dezbaterii noastre în aprilie cu Comisia Europeană. Și există țări ca România cu o realitate economică foarte dinamică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum nu știu dacă este domnul sau doamna Gudar din Franța. Este domnul Gudar. Merci. Uh. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Intervenția mea uh, va fi o prelungire a celor spuse de domnul Van Rompuy în ceea ce este pactul de stabilitate și împărtășesc ceea ce a spus, ceea ce mi se pare diferit de ceea ce citim și anume obiectivele sunt de competență a Uniunii Europene. Dar mijloacele de realizare a acestor obiective pot fi discutate la nivelul fiecarei țări în parte. Atunci când vorbim de mijloace, vorbim întotdeauna de economiile bugetare. Toată lumea știe ceea ce înseamnă, mai ales uh, cele mai slabe state membre puține persoane acceptă să se vorbească de opțiuni, de alegeri. Franța a făcut uh, dovada că scăderea impozitelor pentru veniturile cele mai ridicate nu are niciun impact asupra creșterii. Apoi, puterea de cumpărare a lucrătorilor. Sigur, schematizez lucrurile, însă cred că este mai simplu. Serviciile pentru populație uh, sunt privatizate sau intră în buget, costul formării profesionale este gratuit sau este plătit uh, de uh, beneficiar și putem să continuăm cu multe sectoare astfel. Aș adăuga de asemenea un element care nu intră în această categorie și la care se face referire foarte puțin nivelul de îndatorare al familiilor și mă preocupă de situația unor țări, inclusiv a Franței, uh, problema datoriei uh, toxice, irecuperabile a unor uh, familii. Ele nu pot să ramburseze această datorie pentru că nu au o putere de cumpărare suficientă și asta pune probleme serioase în țara mea. Și întrebarea pe care vreau să o pun este dacă uh, termenul uh, folosit uh, pentru prelevarea acestor impozite este cel potrivit. Thank you. Uh, eu... Mulțumesc. Eu să-i dorești să intervii acum. Mulțumesc foarte mult, o să fiu foarte succint. Vreau doar să reamintesc Două observații inițiale la declarația din partea domnului președinte Trișe, care a spus că propunerea Comisiei în domeniul guvernanței necesită niște propuneri suplimentare și aceste propuneri erau deja slabe și au mai fost și diluate de către Consiliu după aceea. Deci, uh, depinde de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale să facă corecturile necesare, dar ceea ce vedem este că toate elementele fundamentale pe care s-a bazat Uniunea Economică și Monetară se desprind. Nu a existat nu a existat niciun fel de salvare și de metodă de ieșire, dar avem deja un mecanism de bail bailout, de, salvare și va, care se va aplica și în mod uh, privat, dar în momentul de față ne găsim uh, pe un teren uh, necunoscut și problema este că avem nevoie de un pod, de o punte pentru cele două zone, concurența pe de o parte și uh, mecanismul de stabilitate și un mecanism de uh, salvare care este permanent și care are participare privată uh, și care este în continuare discutat, dar există totuși. Pe data de 11 martie s-a convenit asupra unor uh, asupra scăderii ratei dobânzilor în Grecia și uh, asupra modificării sistemului de impozitare în Irlanda, dar uh, ai nevoie de o marjă de creștere uh, Uh, de un fel sau altul, pentru că fără ea nu poți să uh, plătești datoria și ajungem astfel la faimoasele euroobligațiuni. Acesta nu este un exercițiu de relaxare bugetară. Trebuie să putem să ne asumăm responsabilitatea fără a submina stabilitatea zonei și uh, am fi pregătiți să ne să analizăm situația accesării unor fonduri uh, globale de către uh, statele membre în conformitate cu anumite condiții. Spre exemplu, în prima fază, țările care nu s-au descurcat bine ar putea să plătească o uh, dobândă mai mare. Și apoi, într-o a doua fază, dacă nu există disciplină bugetară și fiscală, țările respective să nu-și mai primească cotele, iar în a treia fază, de nerespectare, uh, aceste țări să fie excluse direct din uh, mecanism. Deci ar trebui să existe o punte intermediară între într-un mecanism uh, permanent și un mecanism de salvare și această problemă a euroobligațiunilor, pentru că acesta nu este un mecanism de care trebuie să scăpăm, de care, pe care trebuie să-l eliminăm. Și cred că depinde de Consiliu ca să se asigure că disciplina bugetară este respectată. Mulțumesc. Acum din Lituania, domnul Andrei Cacardis. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, discuțiile noastre vizează dialogul între Parlamentul, Națion Parlamentul European și Parlamentele Naționale privind semestrul european. Cred că în contextul acestui dialog trebuie să împărtășim uh, detalii uh, cât se poate de concrete. Acum vorbim într-o manieră foarte generală. Tema dialogului nostru presupune uh, o serie de aspecte foarte importante. În Lituania, în Comisia de Afaceri uh, Europene, împreună cu Comisia Finanțe, am uh, avut reuniuni comune ale acestor comisii și am constatat că nu avem timp prea mult la dispoziție pentru a organiza acest dialog. Documentele sunt foarte numeroase. Ni s-a spus că înainte de februarie, programul de convergență trebuie prezentat de guvernul nostru indicatorii de buget și analiza documentelor. Deci toate acestea trebuie depuse înainte de februarie. E vorba de un număr mare de documente care uh, nu sunt uh, ușor de dezbătut. Înainte de martie am așteptat să primim uh, Uh, liniile directoare privind politica fiscală, iar înainte de aprilie vom primi detalii în legătură cu contextul programului de convergență. În mai am dorit să vedem proiectele de texte legislative, comentariile făcute de Comisia Europeană. În acest context al semestrului european sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate, inclusiv cu uh, comisiile responsabile din Parlamentul European. Trebuie să discutăm toate aceste subiecte și să uh, stabilim poate un calendar comun pentru aceste discuții pentru a vedea cum vom atinge aceste obiective comune. Convergența economică este un aspect extrem important. Uh, dinamica are un caracter regional. Britania uh, depinde de Polonia, de uh, Germania. Țările baltice au specificitatea lor. E vorba de asemenea despre continuarea politicii economice. Trebuie să știm care sunt aspectele econom politici economice regionale. În cadrul Parlamentului European trebuie să putem prezenta această concepție uh, regională. Uh, avem linii directoare în ceea ce privește convergența economică. Astăzi nimeni nu se îndoiește de existența acestui dialog și necesitatea de a le intensifica, însă trebuie să vedem cum putem să facem asta, cu ce costuri, unde să ne întâlnim, de câte ori pe an am putea să uh, avem uh, teleconferințe pentru a evita uh, zboruri care implică costuri considerabile. Acum nu am făcut decât să începem dezbaterea problemelor semestrului european. În timpul Convenției Europene Uh, nu am adoptat uh, Constituția, a fost respinsă de unele țări la început. Apoi, uh, strategia 2020 a fost discutată. Acum începem semestrul european, trebuie să evităm greșelile trecutului, trebuie să vedem care sunt aspectele tehnice. Diavolul stă în detalii, toată lumea știe acest lucru. De aceea am asistat la unele eșecuri, pentru că nu am ținut cont de acest lucru. De aceea dialogul nostru trebuie să ia forme cât se poate de concrete. Mulțumesc! Thank you. Uh, and now back to... Mulțumesc, revenim din nou la Italia și la domnul Caravalia. Mulțumesc, doamnă președinte. Cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale a fost menționată de mai multe ori până acum și chiar și în cadrul întâlnirilor anterioare. Italia a avut întotdeauna uh, punctul de vedere că este de acord cu domnul Lamasur că este nevoie de o cooperare mai strânsă între instituții. În special, trebuie să putem ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale înainte și după sesiunile bugetare să vedem dacă uh, prioritățile uh, europene au fost respectate în bugetele naționale. Tocmai de aceea, uh, rolul uh, cooperării interinstituționale trebuie să includă și convergența economică pentru realizarea obiectivelor din strategia 2020. Există și uh, întâlniri între parlamentele naționale și Parlamentul European, care este înainte de sesiunea bugetară, deci pentru Italia va fi în luna septembrie, pentru a vedea dacă uh, Uh, fondurile au fost alocate corect pentru uh, educație și pentru sănătate și așa mai departe în bugetele naționale. Cel mai important punct este să avem o marjă de manevră, așa cum au spus și raportorii și așa cum a spus și domnul Giorgetti din uh, uh Camera Deputaților din Italia criza uh, ne-a afectat foarte puternic pentru că avem acum o, un deficit de 2,6% față de 5% cât fusese estimat și creșterea este de doar 1,5%. Și cu toate acestea, la nivel central, atunci când vorbim despre fondurile discreționare, vorbim doar despre o douăzecime. Deci pe viitor s-ar putea ca suma să crească, dar în momentul de față nu este foarte mult, ceea ce înseamnă că trebuie să pentru a avea mai multe resurse pentru uh, cercetare, va trebui să luăm bani, spre exemplu, de la protecția mediului. Și atunci este foarte clar că atunci când vorbim despre o dezbatere interparlamentară la nivel european, acesta ar putea fi o ocazie să verificăm uh, gradul de convergență în țările diferite Uh, față de obiectivele stabilite la nivel european pentru a atrage atenția asupra dificultăților uh, principale întâmpinate de o țară atunci când dorește convergența. Și de asemenea pentru a facilita uh, sarcina parlamentelor naționale atunci când trebuie să facă niște alegeri dificile. Mulțumesc! Mulțumesc acum Oli Schmidt din partea Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ați vorbit mai devreme despre mâncatul de sandvișuri, ceea ce este extrem de interesant, dar teama mea este că Europa nu va mai avea niciun sandwich rămas, pentru că o să ne le mănânce China și alte uh, puteri. Cred că asta este marea noastră provocare aici. Și spun asta într-un mod cât mai umil cu putință, pentru că eu cred că singura soluție pentru problemele noastre este să cooperăm și să conlucrăm. Bineînțeles, este foarte dificil. Am fost și eu membru al Parlamentului suedez. Știu care sunt liniile între um, Europa și uh, suveranitatea națională. Dar aceste linii se schimbă de la zi la zi. Ceea ce se întâmplă astăzi în Japonia ne afectează pe noi toți. Poate că nu vrem neapărat, dar așa este. Uh, banca uh, falimentul băncii Lehman Brothers și niște falimente în Texas au ajuns să ne afecteze. Deci, tocmai uh, asta este Uh, întrebarea cât de mult putem să cooperăm și cred că cerul este limita la nivelul nostru de cooperare. Chiar și în Londra nu poți să-ți rezolvi singur problemele. Și tocmai de aceea cred că istoria ne va trage de mânecă și ne va trage de urechi și o să ne întrebe de ce n-am făcut nimic. Pentru că aici nu vorbim despre legislația privind divorțul sau uh, privind brevetele sau Schengen, ci vorbim despre niște subiecte extrem de importante pentru noi și anume cum să ne păstrăm bunăstarea, pentru că altfel vom fi excluși. În pactul de vineri se spune că acest pact va fi transmis către Consiliul European pe 24 și 25 martie astfel încât statele nemembre ale zonei euro să indice dacă vor sau nu să participe la pactul euro. Deci, ideea este că poți să spui da sau nu, ești inclus sau ești exclus. Și din punctul meu de vedere, venind dintr-o țară care este în afara zonei euro, care dorește să intre în euro, eu cred că asta este un proces extrem de periculos care va împărți Europa în două, poate chiar în trei. Și cred că este responsabilitatea noastră aici să încercăm să prevenim acest lucru și să spunem că vrem să cooperăm și că această cooperare va veni treptat, pas cu pas și că țelul nostru principal este să creăm o Europa care poate să colaboreze într-un mod uh, sănătos și durabil. Mulțumesc! Mulțumesc acum din partea Letoniei, domnul Viers. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie de a lua cuvântul în cazul acestei dezbateri foarte interesante. Eu aș dori să vă spun câteva cuvinte despre procedurile din uh, Letonia. Pentru că până acum legătura între programul de convergență și uh, bugetul n-a fost uh, absolut semnificativă. În momentul de față, Letonia nu necesită uh, cerințe specifice în ceea ce privește planificarea și calendarul. Tocmai de aceea uh, am avut, uh, am trecut, am traversat printr-o criză atât de puternică, pentru că nu am avut această legătură. Sprijinim eforturile Comisiei Europene de a ajunge, de a echilibra uh, partea națională și partea europeană a bugetului. Fără îndoială, statele membre au o legătură strânsă între ele și probleme în țări vecine pot duce la consecințe economice serioase și grave și în Letonia și viceversa. Am spus că Letonia uh, sprijină această strânsă cooperare între procedurile bugetare naționale și cea uh, europeană. Este de altfel logic ca aceste programe de convergență și proiectele de buget naționale să fie redactate la oaltă. În Letonia, programul de convergență și bugetul național au fost acceptate de către Parlament și au fost examinate și în cadrul altor comisii din uh, Parlamentul Național. Procesul bugetar național în Letonia este un pic întârziat în acest moment din cauza că am avut nenumărate amendamente bugetare pentru bugetul pe 2011 și În al doilea rând, vrem să uh, impunem o, o disciplină fiscală mai mare în legislația noastră și în buget, deci am avut nevoie de mai mult timp și acest calendar existent are mai multe etape decât programul de convergență, deci uh, este o diferență de aproximativ o lună între cele două. Dacă avem nevoie de anumite proceduri specifice, noi considerăm că politica fiscală și politica bugetară din statele membre intră sub incidența autorității statului, membre, statului membru și trebuie să încercăm să dezvoltăm un plan durabil Parlamentul European trebuie să aibă o legătură strânsă cu statele membre pe baza cadrului legislativ existent și ca rezultat noi considerăm că nu este nevoie să avem proceduri noi, iar în ceea ce privește semestrul european și coordonarea între statele membre, Schimbul de experiență este extrem de important și aici sunt uh, într-adevăr de acord cu președinții comisiilor care au spus că nu este suficient să avem două reuniuni, ar trebui să avem mai multe reuniuni comune între Parlamentele Naționale și Parlamentul European astfel încât să avem ocazia să facem schimb de puncte de vedere și să jucăm un rol în procesul de coordonare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează din Slovenia domnul Cevici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Oratorii care au uh, a avut prezentări inițiale ieri, în special uh, cei de la Berg și Bay. Și uh, discursul de astăzi al domnului uh, Van Rompuy acordă o notă de optimism, și anume reiese că noi știm cum să ieșim din această criză financiară și uh, economică, astfel încât să fim mai puternici și pregătiți pentru noi provocări. Cred că acesta este obiectivul semestrului european. Totuși, Europa este un continent multicultural și divers diversificat din punct de vedere economic și tocmai de aceea nu vom putea avea succes dacă nu vom avea o strategie coordonată între toate parlamentele naționale. Sacrificiile făcute de populația noastră, de cetățenii noștri, sunt foarte diverse și tocmai de aceea cooperarea parlamentelor naționale cu Parlamentul European este extrem de importantă. Și un element important al acestei cooperări este ședința noastră de astăzi, spre exemplu, și aș dori să văd mai multe ședințe asemănătoare. Așa cum s-a spus și ieri, poate Europa se va împărți nu doar în două, ci în mai multe uh, elemente și tocmai de aceea cred că succesul nostru trebuie să fie măsurat uh, prin prisma verigii celei mai slabe. Pentru că criza a demonstrat că lipsa de stabilitate într-un stat membru poate să zdruncine întregul sistem monetar al Uniunii Europene. Și nu contează, de fapt, din care grup face parte țara respectivă din punct de vedere al dezvoltării. Noi, în Slovenia, ne pregătim pentru semestrul european și am redactat deja un program național de reforme care, bineînțeles, se bazează pe anumite elemente cheie pe care aș dori să le enumăr. În primul rând, supraveghere macroeconomică, care conține uh, prevederi și uh, prognoze macroeconomice, uh, consolidarea finanțelor publice din 2011 până în 2015 și dincolo până în 2020 și impactul anumitor măsuri asupra priorităților pe care le-am stabilit. În aceste momente de criză, și Slovenia a avut un uh, deficit excesiv de uh, peste 3%. Scopul nostru este să revenim la plafonul de 2% stabilit prin tratatul de la Maastricht și să avem creștere începând cu 2015. Bineînțeles, trebuie să renunțăm la deficitele structurale din finanțele publice, trebuie să creștem uh, concurența în sectorul de servicii și să îmbunătățim capacitățile de inovare, să creștem investițiile în cercetare și dezvoltare până la 3% din PIB ceea ce ar fi o creștere de trei ori față de situația actuală. Cred că aceste lucruri sunt esențiale pentru dezvoltarea noastră și, de asemenea, bineînțeles, avem nevoie de mai multă flexibilitate pe piața muncii și de o coordonare mai mare în ceea ce privește politica salariilor și nivelul de productivitate. Și tocmai de aceea intenționăm să susținem antreprenoriatul și să încurajăm educația superioară și investițiile în cercetare și dezvoltare educația uh, în transport, în infrastructură de transport, pentru că toate acestea sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economică, politica, uh, politica de mediu, politica socială și de administrație. Toate acestea vor fi, bineînțeles, traduse în cadrul bugetului național și parteneriatele și în parteneriatele pe care le vom încheia cu mai multe uh, state, inclusiv cu Parlamentul European. Mulțumesc uh, și doamna Pervanș Perez are un raport referitor la semestrul european. Îți dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că am intervenit în prima parte. Uh, o să intervin și acum, însă și mulțumesc că mi-ați dat ocazia. Schimburile între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în această perioadă anului a fost inițiată mai bine de șapte ani în urmă și la vremea respectivă Vreau să discutăm mai la orientări politice și am spus un cuvânt, uh, m-am referit la acest lucru atunci când am intervenit uh, în fața președintelui Rompuy, însă nu s-a ținut cont de ceea ce am stabilit atunci. Și anume, de a face un diagnostic împreună și plecând de la acest diagnostic, uh, statele membre puteau să-și elaboreze bugetele naționale. Însă, mi s-a întâmplat în trecut să văd care era natura discuției bugetare în fiecare stat membru și de fiecare dată am fost uimită de faptul că referirea la această linie directoare uh, europeană în amonte nu era invocată decât de adversarii politici uh, uh, care erau foarte vehemenți în acuzarea Bruxelles, Bruxellesului. Deci trebuia să fie uh, făcut uh, această activitate în amonte. Așa cum uh, uh, a spus Jacques Delors aseară, a fost un exercițiu formal și aceasta a făcut ca primii 10 ani ai zonei euro să fie să rezulte în diferențe de competitivitate, în vreme ce noi avem o monedă unică de convergență ceea ce a făcut Comisia să spună că pactul de stabilitate este stupid. Astăzi suntem uh, din nou, uh, ne întâlnim cu acest semestru european. Provin dintr-o țară care a fost prima care a pledat pentru un guvern economic. Pe de-o parte se spune că avem nevoie de o guvernare economică, pe de altă parte asta înseamnă că Bruxelles să nu se implice în nimic lucrurile nu pot să meargă așa. Semestrul european este o fereastră de oportunități, putem să fim inteligenți împreună și să uh, punem acest diagnostic în comun, ținând cont de specificitate și ceea ce trebuie să facă fiecare în parte. Uh, avem o discuție prealabilă adevărată între noi fiecare trebuie să vină cu reacțiile sale, cu propunerile sale. Nu uh, o să uh, mă lungesc, însă totuși uh, trebuie să intrăm în miezul discuției. Cum se organizează semestrul european? Comisia Europeană în uh, ianuarie uh, uh, prezintă examenul anual de creștere. Plecând de la această analiză, care este validată de Consiliul European în martie și înainte de Consiliul European din martie, Comisia începe discuții cu fiecare stat membru pentru a vedea care sunt recomandările pe baza acestor orientări generale pentru fiecare stat membru în parte, după care ă, statul respectiv trebuie să completeze foaia de parcurs. Am citit propunerea ă, președintelui uh, adunării uh, parlamentare uh, din Franța, care cere ca acest lucru să se facă în mai. Însă asta este prea târziu. Pe baza acelor discutate aici, care vor fi dezvoltate, trebuie să avem o astfel de orientare. În paralel, știu că în cadrul COSAC a existat ideea unei săptămâni europene care nu a fost bine primită pentru că era prea mobilizatoare. Însă, dacă vrem să vorbim cu adevărat de aceste subiecte, să purtăm o dezbatere în legătură cu politica economică, ne trebuie să, trebuie să uh, ne organizăm în grupuri de lucru, să discutăm uh, două după amieze, sunt uh, lucruri pe care putem să le prezentăm. Ăsta e mesajul care vreau să vi-l transmit astăzi și mă bucur că putem să discutăm pentru că ne aflăm la un punct de cotitură. Uh, suntem acum într-o fază embrionară, însă acest uh, semestru european poate să ia amploare și poate că Uh, trebuie să punem un accent și pe zona Europa, euro, dar trebuie să punem accent pe munca noastră în comun. Mulțumesc, doamnă președinte. Very much, uh, and, and I'm sure you can... Și noi mulțumim. Cred că ați reușit să înțelegeți că atunci când ai, uh, când dacă aveți idei propuneri, vă rugăm să ni le transmiteți pentru a fi luate în considerare în pregătirea raportului. Mai am doi uh, colegi din Parlamentul European care doresc să ia cuvântul, dar mai avem o jumătate de oră, deci dacă uh, membrii care au vorbit inițial doresc să ia cuvântul, să îmi facă un semn. Acum uh, ia reprezentantul uh, Senatului francez cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După un reprezentant al Parlamentului francez, o să încerc să completez ceea ce a spus colega mea, Perfonș Perez. O să intervin în ceea ce este uh, forma și nu uh, fondul. Tratatul de la Lisabona a consfițit responsabilitatea parlamentelor uh, naționale. La vremea respective ne gândeam în esență la principiul subsidiarității Asta ține de responsabilitatea uh, Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Apoi, criza a făcut ca uh, Parlamentele Naționale să uh, voteze proiecte de legi rectificative pentru uh, datoria națională. Responsabilitatea și decizia ținea așadar de Parlamentele Naționale, după care priza și, criza și grupul euro a cerut uh, o sinergie uh, sporită și acest lucru o în urma dificultăților cu care se confrunta grupul. Din nou, bugetele naționale sunt responsabilitatea parlamentelor naționale. Și în trecere notez faptul că asta trebuie să ne facă să lucrăm uh, mai bine Comisia uh, de Afaceri Europene și Comisia de uh, Finanțe. E drept că fac parte din ambele comisii și după aceea va trebui să reîncadrăm procedura noastră bugetară. Silvi Gula a insistat asupra noilor responsabilități ale Parlamentului Eh, european care decurg eh, din eh, codecizie. La nivel comunitar trebuie să ne să lucrăm împreună, să învățăm să lucrăm împreună și trebuie să știm că fiecare parlament național și Parlamentul European trebuie să asculte unul pe celălalt, să țină cont de opiniile Uh, fiecăruia. Silvi Gular a spus că este important uh, să nu fim aroganți uh, și să ne respectăm reciproc pentru a progresa împreună. Așadar, trebuie să fie clar ceea ce facem. Dialogul este necesar și nu va fi întotdeauna ușor. Va trebui să vorbim împreună în forma care a fost rezervată pentru acest eveniment, va trebui uh, să avem o formă de dialog cotidian, să construim o manieră de a conlucra pe baze permanente. Acest lucru nu va fi ușor, trebuie uh, voință, dar uh, cred că pe termen lung acest lucru va fi util pentru construirea unei mai bune Europe. Thank you very much. And now from Belgium, I've... Vă mulțumesc și acum din partea Belgiei, doamna Gherkins. Sunt bucuroasă că pot să intervin în această dezbatere acum. Cred că toată lumea din Parlamentul Belgian dorește să existe un proiect de guvernanță economică la nivel european și să există o metodă comunitară de lucru care să reiasă din această metodă interguvernamentală. E adevărat că colegul meu uh, a spus-o în intervenția sa, colegul meu Van den Broek, este important ca modelul de dezvoltare economică și socială să permită o echilibrare a acestor dimensiuni. Și la ce mă gândesc acum? Pentru că suntem la un punct de contitură cu semestrul european acum, cu pachetul guvernanță economică, cu discuțiile privind bugetul multianual al Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm uh, împreună și să cădem de acord asupra indicatorilor pe care îi vom utiliza pentru a cuantifica și orienta politicile noastre. Am impresia că în momentul de față sunt mulți indicatori de competitivitate în prezent care se referă la cheltuielile care trebuie evitate și mai puțin asupra uh, capacităților de Uh, venituri ale uh, statelor membre și în ce modalitate putem să considerăm investițiile în servicii, asistență dată persoanelor, sănătate și uh, educație, să fie investiții care să aducă creștere. Este important să avem o astfel de discuție în amonte. Discuția în amonte este acum și în săptămânile ce urmează pentru că este important ca statele să ne prezinte programele lor care vor fi examinate pe baza indicatorilor care au fost hotărâți și care ar putea fi considerați mult prea restrictivi atunci când e vorba de acest echilibru pe care îl vizăm. Și pentru a răspunde colegii noastre europene Uh, din Franța. Cred că momentul uh, discuțiilor reale și fizice, aș spune, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, aceste discuții sunt interesante pentru că uh, avize uh, scrise presupun uh, mult timp, multă energie, însă nu este suficient și nu permite să avem o dinamică care să dea un suflu nou și interactiv uh, acestor structuri. Cererea care a, făcut, a fost făcută aici trebuie, cred, transmisă la nivelul parlamentelor naționale. Vă mulțumesc. Au mai uh, cerut cuvântul încă câteva persoane. Am să îi dau uh, acum cuvântul colegului meu, Istvan și apoi mai intervine ceva din partea Germaniei și apoi Vicky Ford a indicat că dorește să mai ia cuvântul. Dacă cineva mai dorește să intervină, vă rog să mă anunțați. Istvan. Mulțumesc, Sharon. E drăguț din partea ta să îmi permit să contribui la această dezbatere în calitate de co-președinte. în toată această discuție uh, se reflectă și ceea ce spuneam eu la început. Subiectul principal al uh, președinției Ungariei a fost o Europa mai puternică. În ultimele săptămâni am văzut că trebuie uh, făcute modificări și în dezbaterea de astăzi am văzut câteva exemple ale modului în care putem să consolidăm Europa. În această decizie privind de pactul euro pune probleme um, foarte interesante. Se pune întrebarea, cum pot statele membre, care în continuare nu sunt în zona euro, cum pot ele să fie implicate în acest pact și să beneficieze de acest, uh, această decizie? Obiectivul exprimat de președintele Van Rompuy, și anume că acest pact nu este un scop în sine, și că obiectivul său este acela de a proteja realizările sociale, eh, modelul economic-social european și de a asigura succesul. Acesta este obiectivul pactului. Acesta este obiectivul pe care ne-l dorim. De asemenea, vreau să subliniez contribuția doamnei Vicky Ford, mai mulți colegi au, -au, uh, au făcut trimitere la ceea ce a spus eu, sunt uh, de formare matematician. Deci am fost foarte atent la ceea ce a spus Vicky Ford. Și cred că magia financiară ar fi cea mai bună uh, sintagmă, de a reambala produse financiare, așa cum s-a întâmplat în această criză. E bine, ar trebui să acordăm o mai mare atenție acestor magicieni uh, din domeniul financiar. Uh, pentru că întotdeauna sunt creativi și vin cu tot felul de uh, idei. Ar trebui așadar să punem în aplicare niște reguli mai stricte, pentru că niște obiective nobile nu ne vor ajuta dacă acești magicieni continuă să își uh, desfășoare activitatea în spatele scenei. De asemenea, foarte important este să lansăm procesul semestrului european. Și pentru asta avem nevoie de o bună coordonare între deci, decidenții de la nivel european și, de asemenea, cei de la nivel național. Deci trebuie să coordonăm ideile naționale, pactul și alte orientări și obiective la nivel european. Așa cum au spus mai mulți dintre colegii mei, avem nevoie de convergență. Convergența este absolut esențială. Ceea ce am făcut uh, acum sub umbrela politicii de coeziune nu putem să... Um, e ceva ce trebuie continuat. Trebuie să consolidăm în continuare convergența, coeziunea și ziua de astăzi ne dă o ocazie extraordinară de a face un schimb deschis de opinii, sincer, un dialog sincer, uh, Sigur că cu toții avem uh, multă muncă de făcută acasă în parlamentele naționale. Cu toate acestea, ar trebui să ne întâlnim mai des, pentru că în întâlniri mai dese, întâlniri periodice, vor fi benefice, fiindcă convergența nu este un obiectiv doar al programelor bugetare naționale și economice, ci ar trebui să avem și o convergență a ideilor între noi, a celor din Parlamentul, Parlamentele Naționale și din Parlamentul European. De aceea mă bucur mult că suntem astăzi aici. Mă bucur că avem această ocazie de a face schimb de opinii și sper că um, Până la urmă, nu doar data de 11 martie, semnarea pactului, ci și data de astăzi, 15 martie, vor marca începutul unui proces foarte important. Mulțumesc! Am mai primit încă câteva bilețele și cred că vom avea deci de discutat până la sfârșitul programului nostru. Vicky, vreau să-ți propun să iei cuvântul ultima, pentru că uh, vei uh, putea să faci o, o, un rezumat. Mă bucur să aud că există și cunoștințe matematice aici și uh, aceasta ne ajută în cursul discuției. Acum iar, ia cuvântul domnul Binding din Germania. Nu știu dacă ne-am uh, înțeles să venim aici, dar și eu sunt matematician, dar sunt și electrician. De aceea privesc foarte practic lucrurile. Uh, pot să mă alătur și eu antevorbitorului meu. Convergența, într-adevăr, este o premisă absolut necesară pentru a avea o, economie, o um, Europa cu economie puternică, dar cu economie socială de piață. Însă, ceea ce constat eu este că în decursul ultimilor ani, uh, Sărăcia la nivel global crește în continuare, bogăția privată crește și există o concentrare cu un caracter special. Atunci când apare o criză, în momentul respectiv ne așteptăm ca uh, cei, uh, ca finanțele publice să intervină în ajutorul celor private, cu toate că, de fapt, concentrarea aceasta uh, Uh, este în jurul produselor, așa numite produse toxice, care au, fost, au cauzat, de fapt, această criză. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă, să nu creăm un sistem care să consolideze creșterea sărăciei și a bogăției private. Și de aceea cred că dacă vorbim constant numai despre austeritate, atunci privim doar o jumătate de adevăr. Pentru că, în același timp, trebuie să avem grijă ca și partea, partea uh, veniturilor la nivelul bugetelor, bugetelor locale să fie consolidată. Și de aceea m-am bucurat că taxa pe tranzacțiile financiare a fost uh, salutată de Parlamentul European. Acum 10 ani, eu sunt social-democrat, um, s-a uh, înființat uh, gruparea ATAC și uh, la momentul respectiv, un uh, agent de bursă făcea uh, tranzacții de 50.000 de euro pe an. Astăzi se fac tranzacții de 2 milioane. Și atunci, uh, în momentul în care volumul a crescut atât de mare, cred că este o idee bună să existe și o taxă. Aceasta a fost o cauză pentru această evoluție divergentă a sărăciei și a bogăției. Uh, și de aceea cred că este foarte important să introducem și o taxă pe avere, combinată cu o taxă uh, pe uh, moștenire, astfel încât uh, prin legislație să putem să reducem această, aceste disparități. Și de asemenea, cred că ar trebui să analizăm, mă refer aici doar la statele care au moneda euro, uh, cât de bine este să ai o monedă comună și politici economice, uh, sociale, fiscale atât de diferite. Pentru că dacă nu ajungem la convergență, atunci va exista în continuare o divergență foarte mare între uh, moneda unică și politicile diferite. Um, privind uh, zona euro și țările din afara zonei euro. Deci toate aceste elemente trebuie atent analizate. Mulțumesc. Mergem acum la Belgia și dau cuvântul domnului De Croo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik verontschuldig mij dat... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns puțin mai târziu și poate că ceea ce vreau să spun a fost deja exprimat în această discuție. Eu uh, sunt uh, parlamentar ales, sunt în Parlamentul Belgiei deja de 43 de ani și am văzut modul în care a evoluat globalizarea, europenizarea din diverse uh, perspective și am văzut cum au evoluat politicile, dar ceea ce se întâmplă uh, în ultima vreme, um, am văzut că um, e o evoluție care, în care trebuie să ne readucem oamenii în centrul preocupărilor noastre. Vorbim despre aspecte economice și sociale, dar multe state membre au, de fapt, structuri eh, de diferite. Putem să spunem că în ianuarie vom avea inițiativa din partea Comisiei, apoi vor avea loc discuții în Consiliu, audieri în martie și așa mai departe încercând să avem o coordonare mai bună a politicilor fiscale, bugetare și economice. Poți să privești lucrurile așa. Însă, realitatea e mai complicată. Și cred că sunt anumite politici foarte specifice care trebuie luate în considerare. Mai multe puteri acționează în paralel sau într-o ierarhie, fie că e vorba de Republica Federală Germ- în Republica Federală Germania sau în Spania sau în Belgia sau în Austria. Există regiuni, comunități, orașe al căror bu- uh, impact bugetar este considerabil niște unități care sunt de natură diferită și foarte adesea e greu să ai o coordonare. Fiecare unitate, va, fiecare entitate va avea propriile politici bugetare, fiscale, economice. Ce facem în acest caz? Toate aceste state uh, au uh, toată legitimitatea să aibă sistemele lor diferite și în toate aceste sisteme trebuie să implementăm uh, ramificațiile semestrului european. Eu, eu ridic această uh, chestiune în dezbatere în acest schimb de opinii, pentru că eu cred că uh, aspectul timpului, al termenelor, este, trebuie luat în considerare, aspectul competențe și, de asemenea, aspectul ierarhiei atunci când privim acest proces de coordonare în ansamblul său. Cred că trebuie să ne gândim și la toate aceste lucruri în, în discuțiile noastre. Mulțumesc. Ultimul vorbitor din partea Parlamentelor Naționale vine din Portugalia, Hortens Martins. Thank you. Eh, eh, é natural e acho estamos todos de acordo na necessidade de maior... Mulțumesc. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de o mai bună coordonare a politicilor și semestrul european exact asta ne oferă. Însă, cred că suntem conștienți și de problemele care există în momentul de față în domeniul competitivității în Europa, dacă ne uităm la China, India și Statele Unite. În prima parte a discuției din această dimineață, am uh, a avut exact această impresie. Președintele Consiliului a spus că statele membre au nevoie de timp pentru a putea să pună în aplicare uh, adaptările necesare, ajustările necesare. Și aceste planuri sunt puse în aplicare de către state în mod uh, voluntar sau mai puțin voluntar, planuri de austeritate, dar acestea trebuie să fie aduse în concordanță cu o perspectivă de creștere pentru că dacă nu, situația va deveni tot mai dificilă. Țările, statele membre, nu pot fi lăsate să-și rezolve singure problemele, pentru că atacurile speculative tocmai asta așteaptă. De aceea avem nevoie de mai multă Europa. O mai, Europa mai bine integrată prin instrumentele despre care vorbim. Acest lucru este hotărător. Portugalia, în Portugalia nu a existat o bulă imobiliară, nu am avut această problemă. Am uh, pus accentul pe creștere, pe inovare, pe calificarea forței de muncă, pe anumite investiții pentru a susține economia. Avem sectoarele noastre tradiționale, ca sectorul textilelor, sectorul încălțămintei, industria încălțămintei. Dar acum trebuie să încercăm să găsim soluții coordonate și la uh, cina de aseară uh, și domnul Delor a spus uh, acest lucru. Putem să vorbim despre un mecanism uh, unic de măsuri uh, comune uh, care însă trebuie să le ofere ocazia tuturor statelor să găsească propriul model de dezvoltare. Dar vreau să mai adaug ceva. Portugalia tocmai își face temele. Portugalia armonizează regulile din domeniul bugetar și Parlamentul Portugaliei uh, în Comisia de Finanțe analizează legea care reglementează cadrul uh, bugetar. Și în încheiere mai vreau să spun ceva legat de creșterea europeană. Sigur că e nevoie de stimulente pentru spiritul antreprenorial. Avem nevoie de produse care să aibă o valoare adăugată mai mare. Acesta este drumul pe care a mers Portugalia în ultimii ani, ceea ce se poate vedea în datele pe care le avem privind inovarea și, de asemenea, structura exporturilor din Portugalia. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum revin la Parlamentul European și dau cuvântul lui Vicky Ford. Mă bucur să cunosc atât de mulți colegi matematicieni. Uneori uh, mă pricep mai bine la cifră decât la cuvinte, deci îmi cer scuze dacă nu ați înțeles foarte bine ce am spus mai devreme. În mod clar, fiecare țară își împărtășește cele mai bune practici în acest semestru, astfel încât cu toții să devenim uh, cât mai puternici cu, puten, cu putința Asta nu înseamnă neapărat că toată lumea trebuie să aibă o abordare identică și soluții identice, ci să existe un element comun pe care am încercat să-l preluăm în cadrul fiscal astfel încât uh, diverse țări, pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute de tratat, pot să aibă abordări diferite, dar îndeplinirea acestor obligații este identică și trebuie să recunosc uh, că anumite țări, mai ales cele din zona euro, ar putea să meargă la un nivel mai înalt de coordonare. Și tocmai de aceea am introdus sugestii uh, aici. În ceea ce privește trucurile financiare ale băncilor, cred că nimeni nu spune că uh, problema nu pune pe picior de egalitate finanțarea lucrurilor serioase și bune și uh, finanțarea acestor uh, trucuri financiare. Uh, există um, și uh, bănci spaniole care au avut probleme, dar nu a fost din vina lor. A fost uh, pur și simplu uh, împrumuturi prea ușor acordate. Avem nevoie de transparență și uh, cred că există inginerii financiare și în bugetele naționale până la urmă în ceea ce privește investițiile și uh, uh, diversele împrumuturi și sunt de acord cu cei care au spus că bazele ar trebui să fie inclus în acest raport. În raportul meu am întrebat în mod clar dacă statele membre ar putea să revină cu răspunsuri referitoare la organisme uh, financiare și fiscale independente care să analizeze prognozele, pentru că știu că este un subiect sensibil și că diversele țări au avut uh, abordări diferite și aș dori să aud părerea dumneavoastră, pentru că eu uh, recomand uh, o supraveghere, uh, un nivel de supraveghere uh, independent pentru a asigura transparența și uh, colegii din zona euro uh, mi-au sugerat să fac această recomandare, dar vreau să mă asigur că avem formularea potrivită, astfel încât să avem o supraveghere independentă, dar care să nu vă împiedice activitatea, așa încât uh, aș dori să aflu părerea dumneavoastră în diversele țări uh, despre această situație. Mulțumesc! Nu a mai uh, semnalat nimeni care dori să intervină în această discuție, așa încât vă mulțumesc tuturor. Cred că a fost o dezbatere extrem de utilă și cred că și mai am și eu câteva observații de încheiere. În primul rând, ca urmare a ceea ce a spus Vicky, cred că analizăm regulamentul financiar pentru a arunca lumina asupra uh, diverselor bilanțe contabile și uh, încercăm să facem același lucru și pentru conturile publice. Și în Parlament, când discutăm pachetul de guvernanță economică, încercăm să reunim diversele instrumente pe care le-am tot analizat. Avem semestrul european, avem liniile directoare integrate pentru ocuparea forței de muncă și pentru economie și avem de asemenea și pachetul de guvernanță economică și cred că putem să ne întoarcem la ecuațiile matematice astfel încât să avem uh, o înțelegere foarte bună a situației pe care să o putem uh, traduce în limbaj. Cred că a reușit un mesaj foarte clar până acum și anume că trebuie să creștem frecvența și intensitatea ca durată a dezbaterilor și a discuțiilor deci ne-am putea împărți în grupuri de lucru și apoi să revenim la o plenară. Este extrem de important ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să fie implicate în guvernanța economică într-un mod în care nu am fost până acum și tocmai asta este o, o, o ocazie foarte bună să facem legătura între nivelul național și nivelul european, astfel încât vocile cetățenilor să se audă mai bine și să fim și noi auziți mai bine. Deci cred că sunt niște uh, lucruri extrem de importante pe care ar trebui să le urmărim în continuare. Sesiunea după amiază va începe în această sală la ora 15 și 15 până la ora 17.30 și până atunci vă mulțumesc foarte mult că ați venit. La revedere!